I would like to ask you to start uh, the meeting. I would like to welcome. Haideți să începem ședința. Urăm bun venit comisarei uh, Malmström, însă înainte să discutăm raportul PNR, Aș dori să mai insist și asupra altor aspecte de pe ordinea de zi, pe scurt. Mai întâi aș dori să vă informez că doamna raportor Monica Holmeier și raportorii din umbră sunt de acord să amâne votul cu privire la directiva legată de atacurile împotriva sistemelor informatice. Votul era inițial prevăzut pentru mâine și am dorit să amânăm acest uh, vot pentru finalul lui lunii martie. Aceasta la solicitarea doamnei raportor. Celălalt punct de pe ordinea de zi este următorul. Avem uh, o agendă foarte încorcată, după cum știți, și pentru a putea uh, să facem față constrângerilor de timp pe care le avem pe mâine, doamna Gebhardt, care este raportor pentru avizul legat de regimurile uh, de proprietate matrimonială, și eh, domnul eh, Cashman, eh, raportor pentru consecințele parteneriatelor înregistrate în ceea ce privește proprietatea, sunt de acord să amâne prezentarea comună a acestor două rapoarte pentru reuniunea de pe 21 martie a comisiei noastre. Nu știu dacă Edith Bauer este prezentă în sală, se pare că nu. Aș dori doar să anunț că Edith a fost uh, numită uh, membru cu dreptul de pline a comisiei noastre. A fost uh, membru supliant pentru foarte multă vreme. Îi urăm așadar bun venit! Sunt câteva recomandări uh, pentru următorii raportori uh, care ar trebui să urmeze aceste recomandări în ceea ce privește cadrul multianual pentru Agenția Europeană pentru Drepturi Fundamentale pentru 2013-2017, doamna Zdanoca pentru solidaritatea sporită intracomunitară în domeniul azilului, domnul Trian Tafilidis, apoi pentru schimbul, uh, schimburi, asistență și programe de instruire pentru protecția uh, monedei euro împotriva contrafacerii, doamna McIntyre, deci uh, cei numiți, dacă nu au obiecții, putem considera că respectivele recomandări sunt adoptate. Igen, magyar nyelven szeretnék beszélni. Szeretném, hogyha jegyzőkönyvbe kerülne. Doamna Maura, aș dori să vorbesc în maghiară. Aceste informații uh, ar trebui să se regăsească în uh, procesul verbal și anume faptul că sunt uh, șocată de faptul că Uniunea Europeană este ocupată să urmărească evenimentele din Ungaria și că există Uh, un președinte al acestei comisii, doamna Kinga Gönz, care a susținut atrocitățile guvernului în 2006, atrocități care au dus la rănirea a sute de uh, persoane și la uh, arestarea a sute de persoane în Ungaria. Toate acestea, din nou, în 2006. Dânsa acum este președintă acestei ședințe și în lumina acestor ultime evenimente pot să spun următoarele. Libe continuă să atace uh, Ungaria și acest uh, fapt, doamna președinte, întrerupe vorbitoarea. Doamna Morbai. La ultima noastră reuniune am discutat drepturile uh, omului și situația lor în Ungaria și am Uh, rugată pe doamna Budahazi să, uh, pe domnul Budahazi să uh, fie trecut pe ordinea de zi, deci a fost prizonier politic timp de trei ani în Ungaria. Dacă ar fi fost invitat, dânsul ar fi putut să vă spună cum stă treaba cu abuzurile împotriva drepturilor omului în Ungaria. Solicitarea mea ca dânsul să fie adus ca martor a fost acceptată, după care a fost respinsă și aș dori să știu de ce domnul Budahazi până la urmă nu a fost invitat la reuniunea noastră. Vă mulțumesc! Doamna președinte, uh, primul comentariu nu se lega de ordinea noastră de zi, cel de-al doilea. Ei bine, totul s-a datorat uh, deciziei uh, grupurilor. Acesta este un răspuns dat pe scurt. Haideți să trecem acum la subiectele de pe ordinea de zi. Aș dori acum să rog pe domnul Tavares să ne prezinte un rezumat scurt uh, al negocierilor uh, cu privire la programul comun de reașezare a refugiaților al Uniunii Europene. Am dorit să știm care este rezultatul negocierilor. Mulțumesc, doamnă președinte. După cum știu uh, colegii, acest uh, program de reașezare a fost uh, discutat uh, în ultimii doi ani. Nu vreau să intru acum în multe detalii. La ultimul nostru schimb de opinii în cadrul Comisiei Libe spuneam că există trei chestiuni majore care trebuie negociate cu Consiliul, la care s-a mai adăugat un subiect. Mă bucur să vă pot informa că am ajuns la un acord cu privire la cele trei chestiuni fundamentale și aici vorbim despre uh, vizibilitatea Africii de Nord uh, ca uh, regiune care a fost acoperită în programul inițial de uh, protecție, regiune care acum a fost adăugată textului uh, Consiliului. Apoi a mai existat o adăugire, și aici este o chestiune fundamentală, a uh, supra, uh, celor care au supraviețuit uh, uh, torturii. Și apoi s-a schimbat și formularea legată de una dintre regiunile uh, prioritare Vorbeam despre refugiați uh, din, uh, vorbim acum despre refugiați din uh, uh, Irak. Chestiunea suplimentară era una care ținea de temeiul juridic și aici nu avem încă un acord cu Consiliul. Parlamentul consideră că uh, articolul 80 din tratat ar trebui să fie parte a temeiului juridic pentru că această codecizie are de-a face cu solidaritatea către uh, refugiați uh, și uh, cu solidaritatea în cadrul Uniunii Europene pentru a putea uh, crea aceste programe de reașezare. Uh, Consiliul consideră că acest uh, articol 80 uh, n-ar trebui să fie parte a temelului juridic pentru că este un articol problematic. Cealaltă propunere a fost să se insereze articolul 80 printre considerente. După consultări cu raportorii din uh, umbră, evident, Parlamentul este nemulțumit de faptul că nu a existat uh, un acord aici cu Consiliul și considerăm că acest dezacord uh, ne-ar uh, face să riscăm să ne depășim termenele limite și să punem în pericol toată procedura pe care am inițiat-o până în 2013. Împreună cu Consiliul am hotărât că noi nu ne vom asuma acest risc și că Vom încerca să consultăm uh, Comisia Jurii și propriul nostru uh, serviciu juridic pentru a vedea dacă se poate schimba puțin temeiul juridic, câtă vreme acceptăm uh, citarea uh, articolului 80 în întregime în considerente. Există o declarație a Consiliului și Parlamentului în ceea ce privește uh, neaducerea vreunui uh, prejudiciu uh, cu privire la uh, discuția care vizează cadrul financiar multianual trebuie să ne gândim puțin și la uh, posibilitatea de a folosi articolul 80 pe viitor în alte propuneri. Cam asta se întâmplă, cam asta s-a întâmplat în ultimele săptămâni și acum există o șansă să încheiem procesul de uh, codecizie și să uh, putem să vă anunțăm un rezultat pozitiv în următoarele săptămâni. Doamna președinte, mulțumim foarte mult! Am solicitat uh, un aviz uh, Comisiei Jurii cu privire la această schimbare și uh, prima, poziția din prima lectură a Consiliului va fi anunțată la um, plenara de la Strasburg din martie, iar votul liber cu privire la a doua lectură va avea loc pe 20 și 21 martie. Adoptarea finală în plenară în martie la Bruxelles. Vă mulțumesc foarte mult și trecem acum la chiar primul punct de pe ordinea uh, de zi. Este vorba despre discuția noastră uh, cu privire la acordul PNR între uh, Uniunea Europeană și Statele Unite. Știți că a fost, acest acord a tot fost discutat, are o lungă istorie și în acest context urăm bun venit domnului Nicolai Vamen din partea președinției Consiliului, doamnei comisar Malmström care vor interveni în discuție la acest subiect de pe ordinea de zi. Mai întâi aș dori să o rog pe Sofie Invel, care este raportor uh, pentru acest subiect, să ne ofere un rezumat. Așadar, Sofie e cea care va lua prima cuvântul. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Cred că prezența doamnei comisar și uh, prezența președinției uh, Consiliului indică importanța care este dată acestui subiect. Aș dori să încep cu concluziile. Cu toții ați văzut proiectul meu de raport în care recomand uh, să votăm uh, împotriva sau să ne abținem să ne dăm acordul uh, proiectului de acord din 2011 cu Statele Unite cu privire la transferul datelor PNR. Aș dori să subliniez faptul că nu mă bucură că trebuie să sugerez acestui for să respingem acest acord, este însă evident uh, din procedurile pe care le-am propus uh, încă de acum doi ani că ceea ce doream uh, era să obținem un rezultat pe care să putem susține cu toții. Asta s-a întâmplat în ceea ce privește acordul cu Australia. Știm, de asemenea, că trebuie să facem compromisuri uneori, că nu putem obține întotdeauna 100% ceea ce ne dorim, și am obținut uh, un uh, compromis bun cu Australia, însă mă tem că ceea ce avem acum în fața noastră pur și simplu nu este suficient de uh, uh bun. Dacă ne întoarcem la uh, locul unde au început toate acestea, în 2003, pentru că am negociat uh, acest acord deja de 9 ani, e bine, au existat patru versiuni consecutive ale acestui acord, 2004, 2006, 2007 și 2000 11. Acordul din 2004 a fost uh, pus în discuție de acest uh, Parlament și adus în fața Curții Europene de uh, Justiție. Doream anularea acelei versiuni a acordului și am obținut acest lucru, deși nu exact pe temeiurile pe care le propusesem, însă oricum. Uh, Uh, atunci, uh, Parlamentul European nu avea competențe uh, să se pronunțe asupra acordurilor internaționale. Însă, mă gândesc că dacă Parlamentul aduce un astfel de acord în justiție, atunci putem să ne gândim că Parlamentul a considerat că acest acord nu era suficient de bun, altfel n-ar fi procedat astfel. Apoi a existat acordul din 2006 și acordul din 2007. Datorită intrării în vigoare a tratatului de la Lisabona, ni s-a solicitat să votăm această uh, versiune. Nu am votat uh, atunci, pentru că, ca și raportor, am uh, sugerat să suspendăm votul și să încercăm să renegociem uh, acordul. Prin această decizie putem uh, să înțelegem că acordul din 2007, nici acesta nu era suficient de bun, pentru că altfel am fi trecut la vot acum 2 ani și am fi avut un acord care să funcționeze până acum. Am uh, exprimat care erau criteriile noastre pentru obținerea unui acord în două rezoluții care au fost uh, adoptate în mai și noiembrie 2010. Uh, Cred așadar că um, așa putem să evaluăm în raport cu ceva actuala propunere. S-au făcut însă de atunci câteva progrese, dar nu cred că aceste progrese sunt uh, suficiente, nu cred că sunt uh, substanțiale și cred că sunt anumite aspecte unde uh, lucrurile s-au înrăutățit. Nu voi uh, intra în problema cheie, și anume uh, cea a proporționalității și a necesității. Uh, Însă există o solicitare juridică în Uniunea Europeană, conform cărea folosirea datelor uh, cu caracter personal, mai ales pe o asemenea scară, trebuie să uh, răspundă criteriilor de necesitate și proporționalitate. Am ridicat această problemă la nesfârșit și niciodată nu am primit un uh, răspuns. Înțeleg însă că aceasta este o realitate politică și că nu vom primi un răspuns la această întrebare, însă în loc să mai insist, voi trece la detaliile acestui uh, acord. Mai întâi în ceea ce privește limitarea uh, scopului. Aceasta apare la articolul 4 și uh, la cele patru subparagrafe ale aliniatului 4. Uh, uh, primul aliniat uh, uh oferă niște limitări bine definite ale uh, scopului pentru care datele PNR pot fi uh, folosite, adică lupta împotriva terorismului uh, și uh, infracțiuni uh, grave transnaționale. Uh, clar că putem găsi defecte la această definiție, însă, în general, definiția de la articolul 4 uh, alineatul 1 nu este una proastă. Cu toate acestea, Există mm, aici o problemă și anume um, articolele 4.2, uh, 4.3 și 4.4. La unul se spune că se pot folosi uh, doar pentru aceste două obiective aceste date, ceea ce este un uh, fapt pozitiv, iar dacă continuăm să citim articolele, aliatele 2, 3 și 4, e bine, apar aici și alte scopuri care nu sunt specificate. Toate acestea însă la ordinul judecător. Ce înseamnă asta? Inițial spuneam dacă legea solicită acest uh, lucru. Să zicem, uh, dacă există um, obiectivul de a efectua un screening al persoanelor care se prezintă la uh, frontieră sau alte obiective. Din păcate, alineatele 4.2, 4.3 și 4.4 uh, strică uh, treaba bună făcută de uh, articolul 4.1. Asta înseamnă că datele pot fi folosite pentru scopuri numeroase care n-au nici o legătură cu lupta împotriva terorismului și cu infracțiunile grave transnaționale. Aceasta este o problemă majoră, o problemă majoră pe care ar fi trebuit să o rezolvăm în acest acord. O a doua problemă e perioada de uh, reținere. În principiu, datele vor fi păstrate la nesfârșit, nu 15 ani, cum consideră unii, ci la nesfârșit. Primii 15, uh, în primii 15 ani, accesul la date va fi restricționat uh, progresiv. Ceea ce este un lucru uh, bun, dar nu este același lucru cu a spune că uh, datele vor fi depersonalizate, pentru că acestea pot fi repersonalizate în orice moment. După 15 ani, datele, în conformitate cu acordul, vor uh, fi anonimizate, deși nu se specifică clar cum se va proceda pentru a face asta ar trebui să reținem faptul că perioada de uh, uh, reținere este nedefinită. Datele nu vor fi distruse. Dacă ne întoarcem puțin la acordul din 2004, perioada de păstrare atunci era de 3 ani și jumătate, după care datele uh, trebuiau să fie distruse. Atunci, uh, Parlamentul uh, a considerat că acea perioadă era excesivă. Prin urmare, acum nu putem nici de cum să acceptăm o perioadă de păstrare uh, care este uh, nedefinită, deși datele vor deveni anonime după 15 ani. Am spus uh, foarte clar în rezoluțiile din 2010 că europenii vor filtra uh, datele și apoi doar le vor transmite Statelor uh, Unite. Asta se specifică și în acordul cu Australia. Cu toate acestea, în acordul actual se spune că multă lume vorbește în jurul meu despre uh, raportarea și acest lucru uh, mă deranjează. Oricum, acest acord permite uh, această manevră, însă în anumite circunstanțe. Dacă analizăm practicele și, în primul rând, nu văd de ce. Pentru că, haideți să zicem că Statele Unite obțin ceea ce vor, deci o transmitere în real time. Asta înseamnă că există un acces în 24 de ore la aceste date. Deci pur și simplu nu înțeleg dacă au acces la aceste date în orice clipă din zi, în mod automat, de ce în plus trebuie să mai aibă acces și la uh, să se poată loga, să se poată conecta la computerele din sistemul de rezervare uh, european. Uh, îmi plac americanii n-am nimic împotriva lor, dar uh, mă gândesc că nu uh, se acordă capacitatea de conectare țărilor terțe dacă nu este neapărat nevoie. Căile de atac în justiție. Din acord reiese foarte clar că aceste căi de atac nu au progresat nici cu un milimetru din 2004. Cetățenii europeni pur și simplu nu au aceleași uh, posibilități, aceleași căi de atac ca și americanii. Deci nu dispunem de astfel de căi de atac. Apoi, poate că formularea aliniatelor s-a îmbunătățit, dar condițiile sunt esențialmente aceleași cu cele care erau în 2004 și 2007. Apoi, datele sensibile. În 2004, utilizarea acestor date a fost complet interzisă. Deci, în 2004, acel acord care a fost contestat în justiție. E bine, acum este permis în anumite condiții care nu sunt clare. Nu o să zic nimic despre temeiul juridic, dar trebuie să ne gândim foarte bine care sunt uh, consecințele atât al unui acord uh, cât și al unui dezacord. Dacă suntem de acord și ne dăm aprobarea, așa cum am făcut cu acordul SWIFT sau cu acordul PNR cu Australia, e, ce se va întâmpla? Nu nimeni nu e vreo ghicitoare sau vreo ghicitor, dar uh, sunt uh, convinsă că se va ajunge în uh, justiție. Și judecătorii nu vor analiza contextul politic, ci legalitatea acordului. pentru că nu, este foarte probabil ca judecătorul să testeze legalitatea acordului și nu uh, dizabilitatea lui politică. Trebuie așadar să fim absolut siguri că ceea ce adoptăm rezistă în instanță, pentru că altfel o să facem figură de idioți. Acum, dacă Parlamentul nu își va da acordul, ce se va întâmpla? Eu cred că datele vor continua să circule. Nu cred că traficul transatlantic uh, va fi suspendat, ca să vă spun drept. Majoritatea statelor membre, în măsura în care am putut să verificăm, au acorduri bilaterale în vigoare cu Statele Unite care asigură temeiul juridic pentru transferul acestor date. În fine, e un mecanism destul de greoi pentru că vor exista 27 de acorduri bilaterale în loc de unul singur, dar totuși există acest temei juridic pentru transferul datelor. Problema care ar putea să apară în acele cazuri în care nu există un temei juridic, deci problema ar fi ca operatorii să fie uh, contestați unei în uh, justiție. Uh, și asta este problema, o problemă suficient de serioasă pentru ca eu să nu recomand aprobarea acestui acord. Și în fine mai am două observații. Uh, Uh, unii consideră că acest acord mai poate fi renegociat. Sincer să vă spun, eu nu cred. Americanii nu ne-au dat niciun fel de indiciu că doresc să renegocieze, au fost foarte ezitanți de la bun început și trebuie să recunoaștem că noi suntem cei care solicităm ceva. Deci noi vrem ca americanii să beneficieze de toate drepturile din lume, ca o țară suverană să aibă acces la toate datele persoanelor care intră pe teritoriul lor. Foarte bine, dreptul lor, dar ceea ce noi dorim este ca transferul acestor date să fie, să, să aibă uh, gar, uh garanții. Și, în fine, un ultim uh, comentariu. Ce uh, precedent creiem în acest fel? Pentru că avem un acord în vigoare cu Australia uh, și am, pentru că am votat un compromis care a fost acceptabil. Eh, apoi, mai avem negocieri eh, în curs cu Canada și vă rog, dragi colegi, să nu uitați că, dacă nu mă înșel, din 2009 datele se transferă către Canada fără niciun fel de temei juridic pentru că acordul a expirat. Eh, deci, iată, asta este o dovadă că datele circulă cu sau fără acord. Și mai există și alte țări care stau și ele la rând și vor și ele transfer de astfel de date PNR. Trei au solicitat deja Comisiei Europene un astfel de acord, dar până acum Comisia a refuzat să negocieze. Japonia, Qatarul și Corea de Sud. Altele, Africa de Sud, de exemplu, Cuba, uh, Emiratele Arabe Unite și încă o serie de alte țări. Și trebuie, într-adevăr, să gândim foarte bine când am adoptat acordul cu Australia, am spus că în felul acesta vom crea un precedent și niște standarde minime pentru acordurile PNR. Dacă, într-adevăr, așa gândeam și așa gândim, începând cu în tot ceea ce am făcut din 2004 și contestarea în instituție în, uh, în instanță, stabilirea acestor criterii, adoptarea acordului cu Australia în calitate de model sau de standard, deci dacă suntem serioși în toate aceste lucruri, atunci nu putem să fim de acord în legătură cu uh, propunerea actuală. Și regret foarte mult. Mulțumesc! Doamna președinte, mulțumesc foarte mult și acum, doamna comisar, vă rog. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc că m-ați invitat să vin aici în fața dumneavoastră să particip la această dezbatere foarte importantă. Am venit aici ca să vă rog să vă dați acordul acest uh, uh acord din trei motive. În primul rând, pentru că autoritățile au nevoie de astfel de date pentru a rezolva riscurile de securitate, apoi pentru că acest acord reprezintă o îmbunătățire clară față de acordul pe care îl avem azi și, în al treilea rând, pentru că niciun, nu văd niciun fel de alternativă care ar servi mai bine interesele Uniunii și ale cetățenilor săi. Și uh, sunt dispusă să explic mai în detaliu dacă aveți întrebări sau uh, comentarii. Să le luăm pe rând. În primul rând, necesitatea acestui acord. Comisia a arătat, a prezentat deja de mai multe ori dovezi membrilor acestei comisii. Uh, amenințările teroriste reprezintă o amenințare și uh, cauzează pagube uh, societății, inclusiv europene, în fiecare an. Datele PNR au jucat un rol esențial în mai multe situații în care s-au făcut anchete Uh, împotriva teroriștilor, de exemplu uh, situația din Mumbai uh, și cea din Times Square. Sigur că registrul PNR nu este singura soluție, dar devine din ce în ce mai important. Și de aceea statele membre și Uniunea Europeană creează sisteme și uh, doresc să creeze acest sistem uh, european. În al doilea rând, și vreau să vă spun că, din punctul meu de vedere, într-adevăr, acest acord este o îmbunătățire substanțială față de cel anterior din 2007 și din această cauză. Ați cerut Comisiei să, negoci- să negocieze. Cel din 2004 era unul temporar, nu se poate face comparație cu el. A fost contestat în instanță datorită temeiului juridic care nu era corect. E bine, acum, datorită consensului uh, amplu în mesajul nostru și mesajele pe care instituțiile au transmis, cele trei instituții le-au transmis Statelor Unite, reiese foarte clar că se face un mare pas înainte, uh, în special în comparație cu proiectul din mai anul trecut. E foarte bine că toate trei instituțiile gândesc la fel și asta face, va face ca uh, și-a făcut ca Statele Unite să cadă de acord cu o serie întreagă de aspecte. Acordul este clar, asigură o bună reciprocitate, protejează drepturile pasagerilor și uh, respectă în același timp eficacitatea sistemului PNR. Asta înseamnă că foarte multe dintre temerile dumneavoastră pe care le-ați exprimat în rezoluția din 2010, respectul drepturilor fundamentale, inclusiv principiul la viață privată, respectarea principiului proporționalității, sunt respectate și o să vă dau câteva exemple. În comparație cu acordul actual, e vorba de un text unic care este formulat în limbaj de tratat. Deci a, este obligatoriu din punct de vedere juridic. Uh, definește foarte clar anumite concepte precum terorismul și infracționalitatea transfrontalieră serioasă. Ît uh, obligă uh, Statele Unite să împărtășească indiciile pe care, indiciile pe care le are cu privire la posibile evenimente teroriste. Clarifică foarte clar care sunt scopurile autorităților americane când se folosesc aceste date. Uh, pentru a combate criminalitatea uh, gravă. Este vorba de cea care este pedepsită cu o uh, arest de trei ani și peste. Deci o îmbunătățire categorică față de versiunea din mai de anul trecut, care specifica doar un an de închisoare. Apoi, perioada de păstrare a datelor poate fi, datele pot fi folosite timp de 10 ani în uh, situații de uh, infracționalitate uh, sunt gravă uh, și atunci asta se poate ajunge până la 15 ani. Uh, se asigură că datele PNR sunt anonimizate uh, la șase luni după ce au fost transmise de către operatorii aerieni, ceea ce înseamnă că accesul ulterior la aceste date este extrem de limitat. După aceea, datele se șterg. Deci toate datele referitoare la o persoană vor fi șterse nu vor rămâne decât uh, uh, informații care se strâng din motive statistice, ora plecării, ora sosirii. Restul va fi distrus. Apoi există o serie de dispoziții noi cu privire la protecția datelor interzice acele decizii care permite uh, ca deciziile privind pasagerii să fie luate doar pe, de către uh, calculator. Și există o serie de reguli și de uh, garanții care împiedică divulgarea acestor, acestor date în mod accidental apar o serie întreagă de uh, drepturi noi de care are pasagerul pentru a corecta această situație și mai există dispoziții care prevăd căi de atac administrative și în instanță. Apoi, regulile privind uh, transferul, uh, comunicarea cu Departamentul de Securitate Internă și celelalte autorități implicate, deci regulile au fost făcute mai stricte. Acum, cât privește metoda, toți eh, transportatorii trebuie să transfere aceste date prin, eh, într-un interval de 2 ani. IATA ne asigură că acei eh, transportatori care nu pot să facă acest transfer vor Uh, vor trebui să o facă pentru că extragerea datelor va fi complet uh, interzisă. Și aceste posibilități sunt foarte precis uh, definite, lucru care nu se întâmpla cu acordul din 2007. Se stabilește în detaliu cum se folosesc aceste date de către autoritățile americane uh, și acest lucru întărește responsabilitatea acestor autorități. Există dispoziții care ne vor permite să ne asigurăm că acordul se aplică corect, vor exista revizii comune în mod regulat și o revizie completă la fiecare patru ani. Pentru ca toate acestea să devină eficace, Statele Unite trebuie să păstreze un registru al tuturor prelucrărilor acestor date și se, în fine, Acordul uh, confirmă angajamentul comun de a respecta acordul general de respectare a datelor în asigurând un nivel ridicat de protecție a datelor. Îmi dau foarte bine seama că deputații prezenți și ai Parlamentului mai au încă întrebări și rezerve. Sper ca astăzi să pot să răspund la unele dintre ele, dar aș vrea să fie foarte clar. Niciun acord internațional nu este perfect. Se negociază este rezultatul unor negocieri, a unor eforturi foarte serioase pe teme extrem de importante și de delicate. Și cu asta ajung la ultimul comentariu, absența unei alternative realiste la acest acord. Sunt de acord cu raportoarea când a zis că negocierile ulterioare cu Statele Unite nu reprezintă o alternativă reală. În mai ați văzut proiectul de acord și ne-ați arătat foarte clar care sunt zonele în care Trebuie să ne străduim, să îmbunătățim. Am primit același indicii și din partea Consiliului. Ne-am străduit din, din răsputeri și ăsta este rezultatul final. Sigur că nu e un acord perfect, dar cred că suntem cu toții de acord că s-au făcut progrese. Nu mai putem obține alte concesii din partea Statelor Unite. Și nu... Uh, Eh, nu, dacă nu am face acest lucru, vom afecta în mod negativ relațiile transatlantice și ne va plasa într-o situație în care Statele Unite va continua să ceară transportatorilor să transfere aceste date din motive comerciale. Eh, transportatorii o să facă treaba asta și acest lucru va crea o incertitudine juridică uriașă pentru ei și va declanșa o serie întreagă de procese în instanță. Trebuie eh, asigurăm o protecție a acestor date și felul în care ele sunt folosite în Statele Unite. Pot și alte state să apară să urmeze exemplul Statelor Unite. Și Sigur că acesta ar fi uh, un scenariu în care nu am avea niciun fel de influență privind transferul acestor date și posibilitatea de a proteja drepturile uh, pasagerilor din această cauză, doamnă președinte, și onorați deputați, vă rog să susțineți și să vă dați acordul. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Roman, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Permiteți-mi să mulțumesc Comisiei Libe pentru această ocazie de a prezenta punctul de vedere al Consiliului pe marginea acestui subiect foarte important. Ajungerea la un echilibru între nevoile agențiilor de aplicare a legii și uh, protecția drepturilor individuale nu este niciodată un lucru ușor. Din potrivă, este un lucru foarte solicitant și foarte dificil și știu că această comisie își ia în serios responsabilitățile în acest sens. Tocmai de aceea cred că este important ca președinția daneză să fie prezentă aici astăzi pentru a se asigura că nu există nicio îndoială în ceea ce privește poziția Consiliului. În orice negocieri nu te poți aștepta niciodată să obții toate lucrurile pe care ți le dorești. Negocierea acestui uh, acord nu a fost în niciun fel diferită. Plecând de la subiectele lansate de Parlament, Consiliul European a stabilit niște țeluri pentru Comisie atunci când s-a negociat acest nou uh, acord PNR cu Statele Unite. În același timp, întotdeauna a fost clar faptul că omologii noștri americani au și ei scopurile lor. Și atunci când trebuie să ajungem la un acord din acest punct de vedere. Eu cred că s-au uh, atins niște obiective foarte importante de către Comisie și aș dori să felicit Comisia pentru acest rezultat foarte bun. Acesta fiind spuse, nu este un acord perfect din toate punctele de vedere. Dar, stimați colegi, nu putem ca să lăsăm uh, mai binele să devină dușmanul binelui acest acord are o valoare adăugată reală pentru cetățenii noștri și în același timp oferă certitudine juridică pentru transportatori, pentru transportatorii noștri aerieni. Subiectul pe care îl discutăm astăzi aici este faptul că Parlamentul European a demonstrat ce rezultate se pot uh, obține atunci când insistăm pe lucrurile ce contează cel mai mult. Concentrându-ne asupra acestor aspecte, Parlamentul European a jucat un rol extrem de important pentru obținerea unui acord mai bun. În numele Consiliului, vă invit deci să acceptați acest acord. Nu vă cer să-l îmbrățișați cu brațele deschise, să-l primiți cu brațele deschise, dar trebuie să recunoaștem eforturile aliaților americani de a ne accepta solicitările. Haideți să acceptăm acest acord uh, ca fiind cea mai bună soluție posibilă pentru un subiect delicat. Să nu ne concentrăm asupra dezavantajelor și asupra lucrurilor pe care nu le-am obținut, ci mai degrabă asupra lucrurilor pe care le-am obținut. Și în acest spirit sper că Parlamentul va acord, accepta acest acord și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult pentru această poziție a Consiliului. Avem foarte multe solicitări de intervenții. Sofie, ai dori să intervii din nou? Da, aș dori doar o mică clarificare. Aș dori să înțeleg, pentru că nu mi-amintesc ca până acum să fi invitat Consiliul aici și Consiliul să fi venit să încerce să convingă Parlamentul să voteze într-un anumit sens. Deci Consiliul are poziția sa, Parlamentul European uh, are poziția sa. Noi nu ne ducem la reuniunile Consiliului să le spunem ce să facă. Aș vrea să știu care este precedentul aici. Doamna președinte, cred că putem amâna un pic răspunsul la această întrebare până spre final. Pentru că, așa cum spuneam mai devreme, avem foarte multe solicitări de intervenție Doamna Sofienveld, poate în acest caz președintele Comisiei ne poate oferi un răspuns în scris pentru a vedea care este procedura care este la baza acestui, acestei abordări. Ar putea fi posibil, dar uh, reprezentantul Consiliului ar putea răspunde la final. Eu aș vrea să discutăm mai întâi cu cei care doresc să contribuie la dezbatere, pentru că sunt multe solicitări de intervenție și ar fi bine să ascultăm părerea diverselor grupuri înainte să ascultăm răspunsurile la aceste observații. Mai întâi o să, dau o să le dau cuvântul raportorilor din umbră și, așa cum spuneam, sunt multe solicitări de intervenție și din partea altor uh, uh deputați, dar mai întâi raportorul din partea PPE, domnul Forst. Vă rog să încercați să fiți cât mai succint, pentru că deja suntem în întârziere. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Cred că știe deja toată lumea care este situația și Sofie Invert ne-a oferit o imagine de ansamblu foarte bună, ce este bine, ce este rău și ce lipsește încă din acest acord. Nu cred că e cineva care să fie mulțumit pe deplin de acest acord. Există riscuri și cred că toată lumea le înțelege foarte bine, dar am analizat și noi acordul la nivel intern în ultima oară când am fost la Strasburg și am vorbit uh, cu serviciile juridice ale Comisiei și ale Parlamentului și cu Autoritatea de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal. Există trei concluzii din această dezbatere. În primul rând, uh, acordul are defecte în ceea ce privește protejarea datelor cu uh, caracter personal, dar în situația actuală este o îmbunătățire și standardele de protecție a datelor ar fi mai proaste pentru cetățeni dacă nu am susține această variantă a acordului. care ar fi consecințele unui vot împotriva acestui acord. Sophie Invelt uh, a acoperit acest lucru în pagina 7 a raportului și are perfectă dreptate. Într-adevăr, acest lucru ar putea însemna o perioadă mai lungă de așteptare. Ar putea apăra probleme cu liniile aeriene și așa mai departe. Dar cred că dacă analizăm consecințele unui vot împotriva acestui acord, cred că cetățenii vor fi într-o situație mai proastă din punct de vedere juridic, pentru că este o situație dificilă și pentru liniile aeriene, o situație care chiar este inacceptabilă din punctul meu de vedere. Dacă avem dispute transatlantice ca urmare a acestor uh, acorduri, atunci uh, poate se va pune la îndoială și cadrul de uh, protecție a datelor și poate uh, Uniunea Europeană, ca partener de tratat în domeniul protecției datelor, va fi uh, pusă sub semnul întrebării. Acestea sunt lucruri pe care trebuie într-adevăr să le luăm în calcul atunci când cântărim situația. Trebuie să ne amintim și de aspectele de securitate, pentru că dacă ne interesează doar protejarea datelor, pot să uiți de securitate, dar Totuși, eu cred că acest acord ar putea îmbunătăți securitatea. Și dacă ne gândim la datele existente care deja au fost uh, strânse, nu am auzit până acum de încălcări ale legislației. Deci, chiar dacă nu suntem mulțumiți pe deplin cu acest acord, cred că există îmbunătățiri totuși avem situații proaste doar atunci când vine vorba despre situațiile de urgență și cred că ar fi uh, și o posibilitate de revizuire anuală. Deci, cred că dacă adunăm toate aceste argumente, până la urmă trebuie să uh, fim de acord cu acest acord, dacă vrem să ne protejăm cetățenii și dacă vrem să ne asumăm responsabilitatea. Dacă plecăm de la presupunerea că aceste date vor fi transmise oricum, cred că acordul ar clarifica situația juridică, chiar dacă nu este cea mai bună soluție în mod neapărat. Mulțumesc foarte mult. Domnul Albrecht, care este tot raportor din umbră, are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Am auzit niște observații destul de pozitive din partea antevorbitorilor, dar eu nu pot fi de acord cu ele. Am îngrijorări destul de grave, așa cum au fost uh, enumerate și de doamna raportor, pentru că până la urmă întrebarea care se pune este dacă votăm pe marginea acestui acord și dacă votăm pentru, vom obține rezultatul pe care ne-l doream la început? Ceea ce am văzut eu este că majoritatea subiectelor importante pentru Parlamentul European, subiecte pe care le-am tot deschis de șapte-opt ani, pentru că nu sunt idei noi din partea Parlamentului European, dar toate aceste subiecte nu au primit niciun fel de rezolvare mulțumitoare din punctul nostru de vedere. Apoi, în ceea ce privește excepțiile clare, noi vrem să ne asigurăm că nu se va face profiling, dar acest lucru nu s-a uh, realizat în acord. Și, de asemenea, perioadele de stocare a datelor. Vreau să vedem că aceste perioade sunt reduse în mod semnificativ, dar nici acest lucru nu s-a întâmplat. Deci, chiar dacă au apărut niște îmbunătățiri cu mascarea și cu limitarea la 10 ani și așa mai departe, care par lucruri bune, Așa cum s-a spus la început, autoritățile din Statele Unite păstrează aceste date pe o perioadă nelimitată de timp. Și păstrarea și prelucrarea acestor date intră în sfera drepturilor fundamentale. Au existat îmbunătățiri, cum spuneam, dar acest lucru nu afectează faptul că perioadele de uh, păstrare a datelor sunt mult prea lungi. Am avut uh, probleme și cu justificarea perioadei de șase luni în uh, Europa, dar în America ei se gândesc la 15 ani. Deci, în mod clar, este un subiect foarte important legat de Constituție, legat de drepturile fundamentale. Deci, dacă ne gândim la accesul autorităților la aceste date cu caracter personal, atunci, da, bun, autoritățile vor face acest lucru și în continuare dacă nu există un acord. Dar securitatea suplimentară pe care o obținem dacă semnăm acordul nu există, practic. Deci nu vine o certitudine juridică suplimentară nici pentru cetățeni, nici pentru liniile aeriene, dacă fiecare țară din lume poate să spună, a, bun, avem nevoie de datele astea și astea de la liniile aeriene dacă cetățenii noștri călătoresc nu știu unde. Deci cum putem să ne asigurăm că acest lucru va funcționa din punct de vedere juridic? Cred că trebuie să vedem care sunt măsurile pe care putem, le putem considera legitime. Uh, pentru că eu cred că aceste măsuri merg dincolo de uh, măsurile pe care noi le-am considera ca fiind legitime într-un stat de drept. Există multe uh, motive pentru a fi împotriva acestui profiling. Mulțumesc, domnul Kirchhoff, care este tot raportor din umbră. Doamnă președinte, am ajuns la o situație destul de încurcată acum. Pentru că nu cred că a existat un portofoliu care să fi fost mai dezbătut de raportori, raportorii din umbră, de Consiliu, de Comisie, de autoritățile din Statele Unite, de autorități ale unor țări terțe. Deci nu cred că a mai existat până acum un asemenea acord și cred că am făcut o treabă uh, foarte bună și toți cei care au făcut această treabă merită felicitări pentru că au ajuns la un punct la care trebuie să se ia o decizie politică cel puțin din punctul de vedere al Parlamentului European. Și trebuie să vă spun că respect, am un mare respect pentru doamna raportor, dar nu sunt de acord cu concluziile domniei sale. Eu cred că situația s-a îmbunătățit substanțial ca urmare a discuțiilor noastre cu uh, doamna comisar și uh, discuțiile noastre cu alții, ca urmare a uh, tuturor probelor pe care le-am primit, a discuțiilor pe care le-am avut atât în Statele Unite cât și în Europa, uh, eu sunt convins că am făcut o treabă foarte bună dacă facem comparație între acest acord și orice alt acord internațional pe care l-am uh, semnat. Și aceia dintre noi cu experiență știu că nu obții întotdeauna 100% ceea ce îți dorești. Acest lucru nu este posibil în acordurile internaționale. Dar aspectul cel mai important pentru noi ca reprezentanți ai cetățenilor europeni este că noi avem obligația să le protejăm securitatea. Avem obligația de a încerca să obținem un acord care să fie suficient de clar și suficient de disciplinat ca să nu avem riscul de a avea situații anarhice sau bilaterale asupra cărora nu vom avea niciun cuvânt de spus în viitor. Pentru că cum am putea proteja astfel cetățenii din uh, Europa? Eu sunt de părere că am analizat în detaliu uh, problemele mai sensibile, cum ar fi protecția datelor și am făcut, uh, am înregistrat progrese remarcabile. Grupul meu va susține cu siguranță acest acord și cred că este foarte important să ne mișcăm acum cât mai repede cu putință pentru că mie nu-mi place să avem incertitudine mai mult decât este nevoie atunci când uh, sunt în joc viețile cetățenilor noștri. Și știu că putem avea o poziție foarte emoțională uh, legată de detalii și uh, putem să solicităm să obținem 100% ceea ce ne-am dorit, dar trăim într-o lume reală, trebuie să negociem cât mai bine cu putință și eu cred că am făcut chiar am negociat chiar mai bine decât m-aș fi așteptat eu și mă bucură foarte mult acest rezultat și de aceea, indiferent ce a, a spus doamna raportor, eu voi susține acest acord și sunt convins că și grupul meu o va face. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, doamna Verhaaft, în, uh, da, în numele doamnei uh, Ernst. Președinte. Da, mulțumesc, doamna președinte. Îmi alătur comentariile uh, celor făcute doamna Inver și domnul Breș. Niciodată, nici, mă, nici eu nu sunt uh, convinsă de aceste evoluții care au fost amintite. Nu vreau să repet ceea ce s-a spus uh, deja. votând acest acord, eu uh, aș avea impresia că am vota uh, un regres juridic, nu uh, un progres pentru cetățenii europeni. Aș avea incertitudini ceea ce privește punerea în aplicare a articolului 13, dacă bine mi-amintesc, care vizează protecția cetățenilor și dreptul cetățenilor europeni. Incertitudinea juridică subzistă, așadar și suntem departe de a face uh, progrese. Parlamentul European, dacă ar vota acest uh, acord, ar confirma regresul juridic care apare aici. Uh, ați putea obține mai mulți uh, Uh, american, dar dacă nu, uh, până la urmă chiar ar trebui să uh, acționăm în detrimentul protecției cetățenilor europeni? Eu cred că nu. Grupul meu nu se va asocia la acest demers. Și asta nu pentru că nu am putut obține mai mult, ci pentru că nu trebuie să confirmăm acest lipsă de progres, acest regres. Mulțumim foarte mult, doamna Romero Lopez, din partea SND. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să vorbesc uh, în numele grupului meu, deși nu eu sunt uh, raportorul din umbră al grupului nostru. Raportorul nostru din umbră nu a putut fi prezent astăzi aici, prin urmare am fost rugată să iau eu uh, cuvântul în numele dânsei. Vă voi transmite așadar poziția sa în legătură cu acest acord. În general, vorbind, Poziția se aliniază. comentariilor uh, făcute de Sophie Invelt în ceea ce privește uh, aplicarea. nu se respectă ideea proporționalității și, de asemenea, uh, apar întrebări în ceea ce privește transmiterea acestor date. Cât privește perioada de păstrare a datelor, e bine, nu există vreo perioadă uh, specifică pentru care aceste date uh, să poată fi păstrate. Prin urmare, datele vor continua să existe, vor fi uh, stocate pe o perioadă nedefinită, iar în ceea ce privește uh, recursul juridic, nu există vreo obligație a Statelor Unite uh, să uh, permită uh, un uh, recurs juridic celor care ar putea fi nemulțumiți de modul în care le sunt păstrate datele. Nu se face uh, trimitere uh, directă la această posibilitate a unor căi de atac. Iar în ceea ce privește documentul, uh, se pare că uh, acordul uh, nu oferă niciun fel de beneficiu juridic celor care ar dori să obțină o cale de atac. Nu se oferă o bună protecție cetățenilor europeni, așadar. În sistemul juridic al Statelor uh, Unite nu uh, există vreo prevedere care să vizeze uh, protejarea explicită a cetățenilor europeni. Din acest motiv, doamna Sibel nu susține acest acord și ar dori să se și, și acum aș dori să mă întorc la anumite comentarii făcute doamna Mastrom. Mi se pare că uh, anumite comentarii au uh, putut crea uh, confuzie. Nu am înțeles exact unde anume vorbeați dumneavoastră despre uh, îmbunătățiri în ceea ce privește gestionarea datelor uh, pentru scopul împiedicării atacurilor cibernetice. Doamna președinte, aș dori să vă rog să vă limitați la un minut. Doamna Latford uh, are acum cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. cred că chestiunea cea mai importantă care vizează acest uh, acord este că nu este uh, sigur 100% din perspectivă uh, juridică. Serviciul nostru juridic a afirmat așadar că acest acord este doar parțial sigur și aici putem lega totul de ceea ce a subliniat și doamna raportor pentru articolul 4.2, 4.3 și 4.4. Așa cum arată uh, lucrurile, aș putea să facă o remarcă uh, care ar putea să provoace Comisia și serviciile sale, pentru că ni s-a spus că doar atât s-a putut obține și că a trebuit să ne axăm doar pe o ambiguitate sau uh, lipsă de ambiguitate constructivă. Însă se pare că um, cele două părți uh, ale acordului interpretează aceleași prevederi în mod uh, diferit. Există aici uh, așadar dezacord. Uh, unii spun că aceste date pot fi folosite pentru uh, infracțiune care vizează încălcarea frontierelor, alții spun uh, nu, uh, doar uh, pentru scopurile din uh, articol 4.1 pot fi folosite aceste date. Ei bine, eu nu cred că aceasta este interpretarea adecvată a articolului 4 și cred că e păcat că am ajuns în această uh, situație și mă tem că uh, voi aduce acest uh, subiect uh, pe preșul serviciilor uh, Comisiei. Mulțumesc. Un comentariu de natură generală, spune doamna Weber. Această dezbatere sună foarte importantă. De aceea este aici președinția daneză, de aceea este aici uh, doamna comisar. De aceea consider că, uh, deși nu prea avem timp la dispoziție, trebuie trebui să ni se permite în propria noastră comisie să avem posibilitatea să uh, vorbim cu colegii și să decidem uh, care uh, va uh, fi votul în această comisie și apoi uh, care vor fi consecințele votului nostru. Uh, prin urmare, nu mi se pare corect să limitați timpul de intervenție. Nu toate rapoartele sunt atât de controversate sau atât de sensibile, însă acesta cu siguranță este. Nu vreau să adaug uh, nimic la ceea ce s-a spus uh, deja, uh, însă fără dubiu trebuie să admitem două aspecte. Da, avem nevoie să protejăm securitatea cetățenilor în diverse moduri. Trăim în timpuri foarte complicate și, evident, trebuie să facem mai mult. Pe de altă parte, însă, cu siguranță există îmbunătățiri în acest acord dacă comparăm acest acord cu cele anterioare. Există de asemenea și anumite lipsuri în aceeași măsură și uh, trebuie să găsim un uh, echilibru pentru a ajunge la cea mai bună decizie. În același timp, însă, aș dori să mă gândesc la uh, consecințele uh, unui vot uh, afirmativ sau uh, negativ, nu doar din perspectivă uh, generală, ci și din perspectiva Parlamentului European. Pentru că se pare că suntem uh, Uh, ultima instituție care trebuie să își uh, ofere acordul pentru un astfel de acord internațional care evident a fost uh, negociat de către Comisie. Și din această perspectivă, cred că trebuie să reținem și faptul că nu putem uita ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani cu alte acorduri pentru care ne-am oferit acordul. TFTP este unul dintre acestea și pot să vă spun că în cadrul grupului m-am luptat mult uh, să conving oamenii să uh, voteze pentru acest acord. Dar oare acum sunt mulțumită de rezultat? Îmi pare rău, nu, nu sunt și nici grupul meu politic. Cu toții considerăm că ni s-a promis un lucru și până la urmă uh, am observat că transferul în brac al datelor s-a întâmplat și doar uh, din când în când mai primim acum uh, informații sau uh, vreun raport care ne prezintă situația în roz și care ne, ne amintește cât de important a fost acest acord pentru a lupta cu activitățile teroriste. Recent am fost confruntat cu un alt exemplu. Îmi cer scuze, acest lucru nu se leagă de mandatul doamnei Mastrom, dar este vorba despre acta. După ce acta a fost negociată, a fost semnată cu bucurie de anumite state membre și acum vedem că aproape toate statele membre și-au retras această semnătură și nu doresc să ratifice acest acord și povara încă o dată uh, cade pe umerii Parlamentului European. Și acum ajung uh, la următoarea situație. Chiar și Comisia uh, s-a adresat în legătură cu acest subiect Curții Europene de Justiție. Prin urmare, atunci când uh, ne gândim care ar putea fi rezultatul pentru transportatorii aerieni, pentru protecția cetățenilor noștri, trebuie să uh, reținem și care ar putea fi rezultatul pentru credibilitatea Parlamentului European în acest demers. Și încă ceva. Știu că negocierile cu Statele Unite sunt foarte uh, complicate și că Acest lucru a fost afirmat și acum câțiva ani, de exemplu atunci când am discutat uh, derogările de viză. De ce de fiecare dată când Uniunea Europeană cedează, uh, Statele Unite pur și simplu uh, înaintează mai multe solicitări pe masa uh, discuțiilor? De ce nu acceptă și Statele Unite să facă vreodată ceva care ar fi în beneficiul cetățenilor uh, europeni în general, ca să spunem așa. Vă mulțumesc, doamna președinte. Uh, vreau să spun că sunt de acord că este un uh, um, subiect foarte controversat și foarte delicat pe care trebuie să ne analizeze comisia noastră și de aceea am existat timpul pentru această dezbatere, însă totuși trebuie să ne respectăm ordinea de zi. Aceasta este realitatea. Prin urmare, vreau să solicit uh, celor care au rugat să intervină să fie succint. Mai întâi domnul Tavares, apoi domnul Coelio, domnul Busutil și doamna Gomes. Aceștia sunt cei care au mai solicitat să intervină. Mai întâi domnul Tavares. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Întotdeauna uh, m-au preocupat două aspecte legate de acest acord. Unul este următorul. Abordarea în doi paști și celălalt uh, e uh, cadoul pe care face Statele Unite. În uh, primul rând, mă ne mulțumește, mă ne liniștește articolul 4. Evident, putem spune că am obținut ceva că am obținut anumite restricții și că anumite definiții ale terorismului, ale uh, infracțiunilor transnaționale grave și așa mai departe. Însă, după aceea, în alte articole, uh, permitem ca datele să fie folosite și pentru alte uh, scopuri. Și uh, apoi. Uh, uh va trebui să vedem cum anume vor fi folosite aceste uh, uh, date de către celălalt partener în acest acord. Prin urmare, Comisia are probleme să ne convingă în legătură cu utilizarea acestui uh, pas, probleme mai mari decât atunci când încearcă să ne convingă că am obținut progrese la prima etapă. Însă nu uh, obținem prea uh, multe dacă în cea de-a doua etapă pierdem ce am obținut la prima. Apoi, acel ace, celălalt aspect care mă deranjează este depersonalizarea datelor. Cum spuneam, cum am spus deja de mai multe ori, acest lucru nu înseamnă prea mult. Depersonalizarea înseamnă că uh, numele unei persoane este înlocuit de o serie de uh, simboluri, după șase luni, trei ani sau oricare ar fi această perioadă dar pentru un uh, computer și numele nostru este o serie de simboluri. A trebuit să obținem garanții mai puternice în ceea ce privește anonimizarea aceasta ar trebui să existe o legătură între acele uh, date uh, și uh, recuperarea numelui persoanelor. Ar trebui să știm dacă acest lucru poate fi posibil. Și termin cu două argumente care au mai fost folosite. Unul este următorul. Um, pasagerilor le-ar fi mai rău dacă am spune nu acestui acord. Ei bine, pasagerii până la urmă vor trebui Uh, să apeleze uh, la instanțe dacă consideră că drepturile nu le sunt respectate. Aceasta este uh, cazul cu cetățenii noștri care trebuie să apeleze deja la jurisdicția noastră, nu aceea a Statelor Unite. Faptul că am fi inconsecvenți mi se pare un argument slab. Noi trebuie să fim consecvenți cu standardele noastre, însă asta nu înseamnă că uh, vom putea obține absolut tot ce ne dorim. Și acum un ultim uh, comentariu. Cred uh, că colega mea, Renate Weber, are dreptate atunci când spune că nu am învățat suficient de pe urma experiențelor trecute. Ceea ce privește SWIFT-ul, am avut probleme de implementare imediat după ce am lansat uh, procesul. Am avut rapoarte care au spus că nu se poate garanta proporționalitatea și uh, aspectul de uh, necesitate în ceea ce privește folosirea acestor uh, date SWIFT. Dacă vom avea aceleași probleme de implementare, am putea denunța acest acord. Însă ce se întâmplă cu datele care deja uh, au ajuns pe cealaltă parte a Atlanticului? Asta aș vrea să știu eu. Mulțumesc. Doamna președinte, ce scuze, dar trebuie să continuăm cu alți intervenienți. Domnul Coelio. Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să recunosc toată munca pe care a depus-o în acest dosar doamna comisar Mastrom. Aș dori așadar să mulțumesc serviciilor Comisiei pentru toată activitatea depusă în foarte multe domenii. Cred că ați făcut o treabă foarte bună. Doamna comisar Mastrom are dreptate atunci când spune că în negocierile internaționale niciodată nu obținem ceea ce ne dorim, în totalitate. Însă, întrebarea este, rezultatul final se apropie de modelul pe care ni-l uh, doream? de modelul pe care l-am uh, uh, propus uh, noi, model care s-a regăsit în acordul cu Australia. Acolo am avut un temei juridic și am obținut și anumite rezoluții adoptate în plenară. Însă vreau să spun că împărtășesc multe dintre îngrijorările exprimate de Sophie Invelt în legătură cu acest acord. Mie nu îmi place acest acord. Nu pot să spun că este un acord bun. Am uh, dubii serioase în legătură cu foarte multe chestiuni la care s-a făcut uh, trimitere. Chestiunea politică a fost adusă în discuție de Sophie Intveld atunci când uh, spunea că nu se temea că se respingă acest acord, pentru că existau garanții, așa zise garanții în vigoare. Fluxul de informații al, ar continua datorită acordurilor care există între uh, Statele Unite ale Americii și diverse state ale Uniunii Europene. Ceea ce vreau să spun eu uh, se leagă exact de acest subiect. Care sunt consecințele unui vot negativ uh, al Parlamentului uh, European? Asta ar însemna că acordurile bilaterale dintre Statele Unite și uh, statele membre individuale, practic, uh, ar putea substitui acest um, acord și atunci oare n-am avea o situație mai proastă în ceea ce privește protecția uh, datelor decât dacă am aproba acest uh, acord? Doamna președinte, domnule Busutil, ați solicitat să interveniți. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc uh, doamnei comisar că a venit. Aș dori să uh, mulțumesc și președinției uh, Consiliului că a venit la această întâlnire. De obicei invităm Consiliul să vină și um, Consiliul știe că este liber să ni se adreseze oricând dorește. Aș dori să-i mulțumesc și doamnei raportor pentru prezentarea dânsei. Nu sunt de acord uh, cu concluzia sa, însă respect foarte mult uh, munca pe care a uh, depus-o în ceea ce privește pregătirea acestui subiect. După cum știm, după cum a spus și doamna comisar și alți intervenienți, aici avem de-a face cu un acord, indiferent dacă ne place tot ce apare în acord sau nu acest acord este cel pe care îl discutăm în acest moment și noi putem să spunem da sau nu acestui acord. Nu putem să îl schimbăm, chiar dacă există tot felul de uh, părți mai mici sau mai mari care uh, nu ne plac. De aceea ar trebui să ne gândim uh, la consecințele acțiunilor noastre, dacă ar fi să spunem da sau nu. Și în ceea ce privește uh, votul, eu întotdeauna încerc să mă uh, uh, pun în papucii celor care m-au trimis uh, pe mine aici. Mă gândesc ce ar vrea ei să fac eu și probabil că ei ar vrea să călătorească în Statele Unite fără să existe vreo restricție pentru ei. Cred că ei ar dori uh, să poată călători în Statele Unite um, beneficiind de o uh, siguranță adecvată, n-ar dori să fie victimele unui atac terorist și n-ar uh, dori să fie într-un avion care să explodeze. Însă sunt de acord de asemenea că cetățenii ar dori să călătorească fără ca um, intimitatea lor să fie invadată. Și este adevărat faptul că acest acord uh, nu ne oferă tot ceea ce am solicitat noi în propriile noastre uh, rezoluții. Însă, cu siguranță și aici sunt de acord cu uh, domnul Coelho în totalitate că chiar în ceea ce privește protecția datelor, un aspect este clar și anume, dacă spunem nu acestui acord, atunci cetățenii noștri uh, s-ar afla într-o situație mai proastă decât dacă am spune da. Prin urmare, Deși dacă spunem da, uh, n-am uh, obține absolut tot ce ne-am uh, dorit, ceea ce este sigur e că dacă am spune nu, drepturile de protecție a datelor pentru cetățenii noștri ar, s-ar afla într-o situație mai proastă. Doamna Gomes are cuvântul. And I don't like him. Mulțumesc, nici mie nu îmi place uh, Uh, faptul că proiectul pe care l-am avut, de fapt, uh, modelul cu Australia, nu a fost folosit așa cum se cuvine. Și nu îmi place că este vorba de un uh, acord executiv, ca să zicem așa, pentru Statele Unite. Și asta se întâmplă tot timpul. Statele Unite pune, impune cerințe, Eh, eu știu, referitor, de exemplu, la utilizarea terenului în țările noastre în scopuri militare și pe baza unor constrângeri bugetare, de exemplu, pune eh, astfel de, de cerințe. Pe mine mă întristează foarte tare faptul că mm, o cerere uh, Uh, adecvat uh, a cetățenilor uh, europeni nu poate fi satisfăcută ca atare. De aceea aș vrea să vă întreb, pe, să întreb Comisia și pe raportarea noastră, pe Sofie, care a prevăzut deja o serie întreagă de provocări și că va da mult de lucru judecătorilor în anii care vor veni. Deci vreau să întreb care sunt posibilitățile ca Parlamentul European, cât și Congresul American, de a uh, revizui acest acord dacă a fost uh, adoptat, deci de a revizui și a corecta dacă uh, uh, este cazul și răspunsurile la aceste provocări nu sunt corespunzătoare. Mulțumesc! Președinta, mulțumesc foarte mult și acum vă rog, doamna comisar. Da, mulțumesc, doamnă președinte. O să încerc să răspund. În primul rând doresc să mulțumesc tuturor pentru eforturi, comentarii, întrebările pe care le-ați pus eh, și înțeleg foarte bine că există păreri diferite și uh, Eh, cred că, de fapt, totul demonstrează că acest lucru ne preocupă foarte, foarte mult și cele trei instituții au lucrat și au lucrat împreună pe această temă foarte interesantă. Înțeleg și respect pe deplin temerile pe care unii dintre dumneavoastră le-au exprimat. Trebuie însă să fim și pragmatici. Țările au eh, dreptul de a cere datele pasagerilor care intră pe teritoriul lor Sarcina noastră a fost ca să facem ca acest lucru să se petreacă într-un mod cât mai sigur pentru pasageri, respectând pe de o parte nevoia de securitate și pe de altă parte integritatea și claritatea juridică. Avem așadar acum un text echilibrat din punct de vedere uh, juridic și care uh, pune într-un bun echilibru cele două uh, aspecte. Sunt convinsă că acordul uh, răspunde cerințelor noastre. Sigur că nu 100%, dar uh, cele, mai, uh, cele mai importante. Și, în fine, unele clarificări cu privire la perioada de păstrare. Este foarte clar că după acea uh, etapă, așa cum se arată la articolul 8.4, Uh, dat, toate datele vor fi depersonalizate prin uh, eliminarea tuturor celor date care ar putea servi la identificarea pasagerilor, fără să existe vreo posibilitate de repersonalizare a datelor. Deci treaba asta este foarte clar din articolul 8.4. Cât privește securitatea datelor, există dispoziții suplimentare care uh, asigură că nu se vor put- că protecția datelor este uh, Uh, asigurată uh, inclusiv împotriva uh, hackerilor informatici care pot să pătrundă în sistem. Deci, Acordul vorbește despre infracțiuni transfrontaliere pasibile de pedeapsă cu închisoarea de trei ani. Și asta este un lucru pe care îl vom urmări cu mare atenție. S-au făcut uh, comparații cu Australia și m-am bucurat foarte mult că cele trei instituții au fost de acord cu acest acord. Dar aș vrea să fie foarte clar pentru dumneavoastră, pentru Parlament uh, și în urma discuțiilor pe care le-am avut cu deputații că, din punctul de vedere al Comisiei, Australia reprezintă modelul pentru orice viitor acord. Dar acordul cu America este oarecum diferit. De ce? pentru că situația uh, referitoare la amenințarea teroristă este uh, diferită uh, și din această cauză nu urmează neapărat modelul australian, care rămâne un model și la care am lucrat foarte mult împreună și care a fost în conformitate și cu dorința dumneavoastră. Deci, cum ziceam, nu este un uh, acord, să zicem, 100%, dar cred că răspunde majoritatea temerilor și are o asigură o garanție robustă cu privire la integritatea datelor cetățenilor și cred că ne putem felicita pe noi toți care am participat la acest efort și uh, mulțumesc tuturor care uh, îl vor aproba. Eu și serviciile mele suntem categoric la dispoziția dumneavoastră pentru orice lămuriri suplimentare. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Baman. Uh, mulțumesc foarte mult pentru această invitație de a participa la dezbaterea de astăzi. M-am bucurat mult uh, să am ocazia să prezint punctul de vedere al Consiliului în fața Comisiei dumneavoastră și înțeleg că uh, raportoarea și unii membri, unii deputați, au în continuare anumite temeri și îndoieli. Respect punctul lor de vedere, și punctul de vedere, vreau să vă spun, al președinției nu este același. Și anume, credem că e vorba, președinția crede că e vorba de un acord pe care trebuie să-l susținem. Trebuie să subliniem încă o dată că nu trebuie să pierdem ocazia de a oferi o valoare adăugată pentru cetățenii noștri. Și așa cum a arătat, bine a arătat doamna comisar, există uh, riscul uh, uh, acelui scenariu alternativ uh, care este mult mai puțin de dorit. De aceea sper că Parlamentul European, împreună cu Consiliul și Comisia, vor reuși să prezinte acest acord ca o realizare a eforturilor noastre de a asigura garanții mai bune pentru cetățenii europeni. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, spune președinta, și acum am să rog raportoarea pe doamna Intveld să răspundă. Mulțumesc, doamnă președinte. Înainte de a răspunde comentariilor pe care s-au făcut, aș dori eh, să spun un lucru foarte clar tuturor care urmăresc această dezbatere. Dacă spunem nu acestui acord și nu ne dăm acordul, asta, înseamnă că, asta nu înseamnă că eh, oamenii vor fi aruncați eh, în aer în timp ce zboară cu avionul. Noi considerăm, considerăm că datele pot fi folosite pentru combaterea amenințărilor teroriste și a infracțiunilor transfrontaliere grave. Toată lumea a fost de acord cu treaba asta și niciodată Parlamentul European nu a respins utilizarea datelor în scopuri de mm, securitate. De aceea cred că aceste povești de îngroază nu și-au loc într-o dezbatere serioasă ca cea pe care o avem astăzi. Apoi, dragi colegi, după cum știți, dracul se ascunde întotdeauna în amănunte. Acordul conține o serie întreagă de clauze foarte bune privind garanțiile legale, protecția datelor foarte bine. Dar vă recomand, vă recomand tuturor celor prezenți aici să citiți efectiv textul. Cum ziceam, dracul se ascunde la mănunte. Pentru că practic niciuna dintre obiecțiile și ezitările pe care le-am prezentat în introducere nu și-au găsit răspuns în intervenția Comisiei. Cu toții suntem de acord, deci, că datele pot și trebuie să fie folosite pentru a combate criminalitatea serioasă transfrontalieră și amenințările teroriste, dar excludem orice alte obiective, sănătatea publică, controlul migrației și vama. Deci, în ultimii 10 ani, să spunem, au, s-au strâns enorm de multe date personale și acest lucru nu a împiedicat teroriștii să-și uh, ducă la bun sfârșit uh, atacurile. Chiar dacă serviciile secrete americane uh, cunoșteau și urmăreau pe acești teroriști care au provocat evenimentele de la 11 septembrie. Deci am permis utilizarea acestor date, dar nu pentru controlul migrației, nu pentru eh, date vamale și pentru eh, sănătatea publică. Așadar, doamnă comisar, eh, după părerea mea, exact asta permite acest acord. Și dacă permitem acest lucru, atunci articolul 29 și evaluarea autorității europene privind protecția datelor demonstrează pentru că atâta timp cât există această ambiguitate, noi nu putem să ne dăm acordul. Și, în fine, în al treilea rând, nu ni se cere să găsim soluții aici. Ni se cere să fim de acord cu un compromis, nu trăim cu toții în viața reală, întotdeauna trebuie să se ajungă la un compromis politic, dar e vorba de ceva care trebuie să fie compatibil cu dreptul comunitar. Ori acest acord nu este de acord și uh, cu uh, conștiința mea nu pot să mă împac dacă mă apuc să fiu de acord cu acest acest uh, uh, acord care încalcă uh, atât de evident dreptul comunitar. Am răspuns doar la câteva dintre comentariile care s-au făcut și o să mă limitez la ele, că altfel o să ne apuce anul viitor. E adevărat că nu putem să lăsăm deoparte acordul din 2004. A fost una, nu era deloc temporar, era permanent. A fost temporar doar pentru că l-a respins curtea pe temeiuri procedurale pentru că Curtea nu a avut curajul să atace pe fond, dar această instituție, Parlamentul nostru, a, a contestat acordul uh, și pe fond, nu numai pe aspecte procedurale. Deci nu trebuie să uităm acest acord pe care l-am avut în 2004 și uh, ce s-a întâmplat cu el. Doamna comisar a mai spus uh, în ceea ce, și mă întorc la limitarea dom, domeniului de aplicare. Uh, că acordul lămurește și clarifică și îngust, îngustează uh, scopul utilizării. Dar, cum a arătat și colegul Tavaras, deci îngustează domeniul de aplicare la articolul 4.1, dar pe urmă lărgește din nou sfera de aplicare la 4.2, 4.3 și 4.4. Apoi, ați mai spus că Scopul uh, este acela de a răspunde nevoilor de aplicare a legii referitoare la uh, amenințări teroriste la adresa Statelor Unite. Ei bine, eu uh, trebuie să, eu nu pot decât să sper că ne gândim în același timp și la protecția intereselor cetățenilor europeni. Apoi, în legătură cu transferul și extragerea datelor, ați spus că este obligatoriu ca transportatorii să facă acest transfer într-un termen de 2 ani. E, ăsta era obiectivul din 2004, dar știm că această obligație nu poate fi impusă. Ea nu poate fi impusă de către autoritățile naționale, de către protecția datelor, care pot să uh, impună niște, niște amenzi de câteva mii de euro și mai departe. Și totuși asta nu ne explică de ce ar trebui să, să fim de acord cu acest transfer către americani pentru că uh, acest lucru creează un precedent. Uh, să zicem că următoarele țări care o să bată la ușă și o să vrea un astfel de acord o să fie China și Rusia. O să vrea un acord în aceleași condiții. Nu interesează standardul creat de acordul cu Australia. O să spună vrem și noi un acord în aceleași condiții. China, de exemplu. Și noi uh, răspundem Chinei că nu suntem de acord. Și atunci Uh, trebuie să ne reamintim, nu-i așa, că de curând uh, Uniunea Europeană a făcut apel la China ca să o ajute pentru ieșirea din depășirea crizei economice. Prin urmare, trebuie să răspundem acum și să nu uităm de crearea unui precedent. Apoi, în legătură cu faptul că e mai bine să avem acest acord decât să nu avem deloc. Ei bine, eu cred că acest acord pentru cetățenii noștri nu e mai bun decât a nu avea niciun fel de acord, pentru că am uh, rugat experții și Comisia Europeană de mai multe ori să ne arate care sunt garanțiile pe care le oferă cetățenilor noștri acest acord, cele pe care nu le-ar avea dacă nu există acord deloc sau dacă există doar acordurile bilaterale. Și nu există, pentru că acordul zice efectiv că niciun fel de drepturi nu decurg din acest acord decât pentru persoanele uh, fizice sau juridice. Da? Ca să nu mai uh, vorbim de statutul uh, juridic al uh, acestui uh, acord. Deci singura valoare adăugată a acestui acord este aceea că conferă transportatorilor certitudine juridică și e un argument foarte valabil, unul cu care sunt de acord. Problema este însă că asta este singura valoare adăugată a acestui acord și mă întreb dacă este un motiv suficient să fim de acord cu un acord uh, care nu este în conformitate cu dreptul comunitar. Eu zic că nu, pentru că aici ceea ce ni se cere să facem este nu să votăm un acord care uh, oferă protecție juridică cetățenilor noștri, ci să legalizăm ceva care nu este legal. O să ajung imediat spre final, dar cred că este un subiect extrem de important care a fost subliniat de prezența președinției Consiliului și a Comisiei aici. O ultimă observație legată de revizuire. Existența acestei posibilități de revizuire, da, se poate revizui un acord prost, dar tot prost va rămâne acordul. În, acea, în al doilea rând, sunt de acord cu Renate Weber având, uitându-ne la experiența pe care am avut-o cu SWIFT, nu am niciun fel de încredere în posibilitatea de revizuire comună, pentru că cei care fac revizuirea comună sunt, trebuie să păstreze totul secret. Asta e condiția pentru a avea acces la date. Apoi, dacă vedem revizuirile comune ale acordurilor precedente, doamnă președinte, vă rog frumos, mai dați-mi voie încă un minut, pentru că am ascultat poziția Consiliului și a Comisiei și cred că este un subiect important revizuirile comune din trecut demonstrează că datele erau folosite în scopuri de mult peste uh, ce era permis în acorduri. Și atunci cum să am eu acum încredere că viitoarele uh, revizuiri în comun vor fi mai bune? Deci, înțeleg că dacă votăm potrivă ne vom regăsi într-o situație problematică. Nu e dezastruoasă, dar e problematică, într-adevăr. Și am încercat să ajung la un rezultat care să fie mai bun. Încercăm de 2 ani să facem acest lucru. Tocmai de aceea, ca raportor, acum 2 ani am recomandat Parlamentului să suspendăm votul și să renegociem. Dacă doream să fac un dezastru, aș fi uh, recomandat Parlamentului să voteze împotriva acordului încă de acum 2 ani. Și n-am făcut-o, dar îmi pare rău că după atâția ani de negocieri cu prietenii noștri, nu am ajuns la un rezultat mai bun și regret faptul că nu pot să, recomanda, să recomand Parlamentului să accepte acest acord. Mulțumesc. Trebuie deocamdată să ne oprim aici. Votul este prevăzut pentru 26 martie. Asta înseamnă că mai avem uh, puțin, uh, de fapt 27 martie. Nu, la mine scrie 26. 26 martie. Dar data se va confirma în curând. Mulțumesc foarte mult! Cred că există în continuare întrebări de, rămase deschise. Trebuie să ținem cont și de consecințele uh, unui vot pentru sau împotrivă și vom mai discuta pe această temă. Vă mulțumesc pentru participare. Uh, can we all... Dragi colegi, puteți să vă întoarceți la locurile dumneavoastră, vă rog? Now that, uh, thanks to myself, we... Acum, din cauza mea, suntem în întârziere și de aceea va trebui să stau cu bățul pentru restul după amiezei. Asta este bucuria când uh, ești la conducere. Ajungem deci la următorul punct de pe ordinea de zi, prezentarea domnului Matinu, care este uh, director adjunct de guvernanță la Europol și care ne va prezenta programul de lucru pentru 2012. Acest uh, schimb de vederi vine după îmi pare rău, nu pot să citesc acest lucru. Da, se pare că colegul nostru încă nu a venit, așa încât pot să mai vorbesc un pic. Deci, mergem uh, în continuare a discuțiilor pe care le-am avut în octombrie și în uh, noiembrie în ceea ce privește responsabilitatea democratică pentru stabilirea strategiei de securitate internă. Domnule Matino, bine ați venit! O să vă dau imediat cuvântul și apoi o să rog și Comisia să intervină pe scurt și apoi deschidem uh, dezbaterea. Bună ziua și mulțumesc, doamnă președinte. Îmi cer scuze pentru că v-am făcut să așteptați. Eram în apropiere. Bună ziua încă o dată. Aș dori să îmi cer scuze în numele domnului Wainwright, care a avut probleme cu mașina uh, în cursul zilei de ieri, astfel încât nu a putut veni astăzi și asta mi-a oferit mie prilejul să fiu aici, în locul domniei sale, ca director adjunct al Europol. Sunt uh, responsabil pentru guvernanța acestei organizații începând din noiembrie 2011 și este, cum ziceam, o ocazie specială pentru mine să fiu aici la Parlament, pentru că a, pe vremuri eram șef al poliției la uh, nivel național și am participat la câteva uh, reuniuni, dar aici, la Parlamentul European, este prima oară când vin. Deci este o mare onoare pentru mine să vă prezint uh, programul de lucru pe 2012 al Europol și aș dori să încep prin a vă împărtăși câteva exemple legate de activitatea operațională recentă a Europol în uh, cadrul programului de lucru pentru 2012. Este un exemplu de la începutul acestui an. Dezmembrarea a trei unități de producție de uh, droguri sintetice, capturarea peste 100 de kilograme de amfetamină, cantități însemnate de precursori de droguri, de asemenea arestări în mai multe state membre. Acesta a fost rezultatul unei singure operații uni inițiată de Europol, bazată pe informații provenite din Suedia, Germania, țările de jos și Bulgaria. O rețea internațională de crimă organizată a fost dezmembrată și uh, traficul și producția de droguri sintetice au fost oprite. Aceasta nu este cea mai uh, importantă operațiune, dar este una, unul din succesele cele mai recente ale Europol în lupta împotriva crimei organizate în Uniunea Europeană și demonstrează foarte clar că Europol își ține promisiunea în ceea ce privește programul său de lucru. Vom continua să susținem anchetele care se desfășoară în statele membre, uh, cu uh, abilități tehnice uh, și uh, de expertiză și o să vă ofer acum câteva informații legate de procesul prin care programul de lucru al Europol este redactat și apoi adoptat. Strategia pe 5 ani a Europol uh, între 2010 și 2014 oferă un cadru pe termen lung pentru dezvoltarea capabilităților noastre ca centru primar de sprijin pentru operațiunile transnaționale, uh, ca un centru de informare sigur și ca un centru de expertiză. Uh, această responsabilitate este stabilită în regulamentul privind Europolul, care prevede că trebuie ca Europolul să aibă un uh, program de lucru cu obiective care să transpună aceste obiective, uh, aceste țeluri uh, interesante. În acest sens, uh, este nevoie de consultări interne cu Comisia Europeană, cu Comisia, Consiliul de Conducere al Europol, cu membrii din statele membre și așa mai departe. În acest program de lucru, uh, Europol um, anticipează și noi tendințe care ar putea influența organizațiile și se asigură că acestea sunt incluse în planul de lucru pentru un anumit an. Deci, care ar fi obiectivele pentru 2012? În primul rând, uh, influențele sunt date de tratatul de la Lisabona, pentru că suntem parte interesată și răspundem la un număr mai mare de cereri de informații din partea deputaților și din partea um, parlamentelor naționale și stăm la dispoziție pentru a răspunde la întrebările uh, puse de Parlament și pentru a interacționa mai strâns în 2012. Apoi uh, avem niște decizii ale Europol care oferă, niște, uh, oferă ocazia Europolului să-și îmbunătățească serviciile, spre exemplu cooperarea cu sectorul uh, privat și prevederea care, care permite Europolului să stabilească echipe comune de anchetă. Amenințările emergente se bazează pe uh, evaluarea de risc din 2011 și au fost incluse în programul pe 2012. Există de asemenea mai multe influențe ale acestor uh, programe de lucru. În urma atacurilor din Norvegia din 2011, Europol dorește să contracareze extremismul violent prin acest program de lucru. Și apoi există și o strategie de gestionare a informațiilor privind securitatea internă. Trebuie să fie un program uh, interoperabil care să stabilească un cadru comun pentru schimbul de informații între statele membre. Acești factori de influență împreună cu strategia Europol uh, formează fundamentul pentru cele 23 de obiective prioritare din programul nostru de lucru pe 2012. Aș dori acum să subliniez o parte din aceste obiective. Europolul va contribui la dezvoltarea și implementarea unui ciclu de politici UE în ceea ce privește crima organizată. Responsabilități pentru sprijinirea Uh, acestui proces în acest an vor include producerea unei noi metodologii pentru o evaluare de risc în ceea ce privește crima organizată, care va fi uh, uh, pusă la dispoziție în 2013 cu scopul de a, a avea o metodologie clară și transparentă pe baza analizelor calitative ale amenințărilor anterioare. va include și sprijin către statul membru principal pentru implementarea măsurilor operaționale din 2012 și vom facilita și planurile de acțiune pentru 2013. Din punct de vedere operațional, Europolul dorește să sublinieze noi domenii de prioritate, deci să fim într-o poziție mai bună de a oferi informații legate de cele mai uh, grave amenințări la adresa Uniunii Europene. Avem de asemenea o evaluare a crimelor transfrontaliere și vom susține statele membre în anchetele lor prin utilizarea centrului nostru operațional care vă stă la dispoziție 24 de ore din 24 și care oferă colectare și monitorizare de informații. De asemenea, avem și facilități de coordonare. Europolul a oferit asistență operațională în mai bine de 1000 de ocazii anul trecut uh, analiză de suport, analiză tehnică, sprijin uh, și asistență și așa mai departe. Încercăm să obținem și calitate, nu doar cantitate și în acest scop vom avea un nou concept care va fi implementat în 2012. Un organism de supraveghere comun poate duce la la o mai bună eficiență în cadrul legislativ existent. Asta ne va ajuta să analizăm mai bine uh, datele pe care le avem deja, să vedem care sunt tendințele de dezvoltare ale acestor grupuri criminale și să identificăm mai rapid uh, Uh, legăturile dintre activitățile infracționale și veniturile provenite din acestea și finanțarea terorismului. O să trec acum la activitățile penale, ale căror, uh, la o activitate al cărei impact nu poate fi exagerat, uh, ciberinfracționalitatea, în conformitate cu un studiu realizat de, uh, anul trecut de un uh, important producător de software, pagubele rezultate din această criminalitate anul trecut au fost de 290 de miliarde de uh, euro. Și o mare parte din cetățeni au căzut victima acestor practici. Asta, aceste pierderi depășesc veniturile obținute pe piața drogurilor. În ceea ce privește folosirea greșită a internetului, Europolul are capacități uh, mai mari de a contracara eficient uh, criminalitatea uh, pe internet. Vom avea sprijin analitic în cadrul legislativ deja existent și uh, vom uh, contracara și pornografia infantilă pe internet, vom avea și uh, o cooperare strânsă cu Eurojustul și vom lua legătura cu sectorul privat. Pentru a avea succes în această luptă împotriva criminalității, trebuie să cooperăm strâns și cu succes cu agențiile partenere și atât în uh, cele din Uniunea Europeană, cât și cele din afară. În 2010 ne-am uh, consolidat cooperarea cu agențiile de aplicare a legii, spre exemplu Interpol și autoritățile din Statele Unite, din uh, țările candidate la aderare, sau potențial candidate din Rusia și așa mai departe. În ceea ce privește crima organizată, care nu intră în domeniile principale prioritare, vom continua să le analizăm prin evaluarea de risc, care identifică noile elemente de risc și care permit uh, agențiilor de aplicare a regii să vadă care sunt tendințele. Concentrarea noastră în 2012 va fi um, o dezvoltare mai mare a Siena, care este o rețea uh, de schimb de informații securizate între Uniunea Europeană și statele terțe și Europolul va fi uh, mai aproape astfel de anchetele care se desfășoară în UE. Uh, în acest an vom înființa și un birou de asistență pentru statele membre pentru uh, implementarea tehnică și pentru schimbul de informație în ceea ce privește ADN-ul, uh, amprentele și așa mai departe. De asemenea, uh, încercăm să oferim un sprijin operațional mai mare statelor membre care desfășoară activități de anchetă, dar toate aceste lucruri nu sunt lipsite de provocări, pentru că acum avem uh, niște sarcini mai importante, pentru că avem din ce în ce mai multe solicitări într-un moment de austeritate și acest lucru a marcat, bineînțeles, activitatea noastră în ultimii ani. Trebuie să se facă investiții în domenii cheie și va trebui să reacționăm la o necesitate de complementaritate cu toți partenerii noștri. Și aș dori să mă refer aici la cooperarea cu OLAF, acolo unde deja căutăm sinergiile. Acestea sunt provocări, dar ceea ce mă face încrezător în succesul nostru viitor este uh, faptul că personalul nostru este dedicat uh, siguranței uh, europene, lucru care a fost deja demonstrat prin operațiunile uh, coordonate de Europol uh, până acum a fost o operațiune legată de pornografia infantilă pe internet, care includea și copii care fusese abuzați, molestați și în acest caz mai bine de 269 de suspecți au fost identificați și s-au făcut 112 arestări în 22 de țări. Vă mulțumesc foarte mult! Okay, thank you very much, Mr. Martinu. Mulțumim foarte mult, domnule Martinu. Avem două solicitări de intervenție din sală, cu excepția mea. Domnul Diaz de Mera este primul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Bun venit, domnule Martinu. Am ascultat uh, cu mare interes uh, prezentarea dumneavoastră care viza programul de lucru pentru 2012. În termen general, mi se pare un program uh, bun cu cele 23 de priorități care au fost uh, stabilite. Însă aș dori să mă refer la un aspect de care probabil sunteți uh, conștient sau de care ar trebui să fiți conștient. Mă refer la activitatea legislativă care trebuie întreprinsă pentru ca Europol să poate să acționeze în cadrul reglementărilor europene, nu doar prin uh, contradecizii. Și aici aș dori să menționez încă o dată faptul că Parlamentul European de pe 17 ianuarie 2008 a propus o modificare a deciziei Consiliului și probabil nu știți că majoritatea propunerilor Parlamentului uh, European uh, nici măcar nu au fost luate în considerare. Celălalt uh, aspect e că decizia Consiliului care a implicat acoperirea juridică pentru birourile Europol e una în legătură cu care Parlamentul a primit uh, ocazia de a acționa. Asta prin intermediul tratatului de la Lisabona. Și toate acestea pentru că unul dintre obiective menționate are legătură cu exact acest uh, subiect și anume solicitarea de informații prin intermediul tratatului de la Lisabona. Și ceea ce vreau să spun de fapt e că este absolut uh, esențial acest lucru, pentru că programul Stockholm și planul său de acțiune ne solicită să acționăm imediat pentru a putea oferi acoperire juridică Europol care este uh, subordonat și el tratatului de la Lisabona. Toate acestea pot fi făcute prin intermediul uh, regulamentului din cadrul uh, programului de la Stockholm, din cadrul planului de acțiune care a fost elaborat. Și vreau să vă informez așadar că mâine mă voi întâlni cu domnul Almeida și că vom vorbi în legătură cu această muncă legislativă care trebuie depusă. Una dintre chestiunile importante uh, care se pun uh, aici este uh, controlul parlamentar sub auspiciile Tratatului de la Lisabona. Însă, cum putem să vorbim despre control parlamentar cu privire la activitatea dumneavoastră? E bine, noi respectăm munca pe care o depuneți, însă asta nu presupune vreun control parlamentar. Ne-ați prezentat uh, programul de acțiune uh, pe 2012, însă asta nu înseamnă control parlamentar. Control parlamentar presupune ceva derivat din uh, tratatul de la Lisabona. Și, până la urmă, domnule Martinu, doream doar să vă mulțumesc pentru că ne-ați prezentat planul de acțiune pentru 2012. Mai târziu, domnul Wainwright uh, va veni și ne va spune despre modul în care a fost pus în aplicare acest uh, program de lucru, însă asta pe mine nu mă convinge, pentru că nu avem de-a face cu uh, un control parlamentar, ci doar cu furnizare de informații. Evident, apreciem acest lucru, însă Împreună cu Comisia și Consiliul, că se poate de curând, va trebui să punem la punct un nou regulament pentru ca totul să cadă în prevederile tratatul de la Lisabona. Doamna președinte, vom primi mai întâi întrebările. Avem doar 4-5 uh, intervenienți, după care veți putea răspunde. Doamna Morvai. Mulțumesc. Vă mulțumim pentru acest uh, raport uh, în legătură cu activitățile Europol. Vă mulțumim pentru faptul că ați subliniat importanța activității dumneavoastră în ceea ce privește infracțiunile împotriva uh, copiilor, mai ales uh, uh criminalitatea organizată și uh, uh, criminalitatea pe internet. V-ați uh, referit la infracțiuni uh, cărora le cad uh, victimă copiii, precum pornografia infantilă sau prostituția infantilă. Din păcate însă există o divizare a activităților în ceea ce privește aceste fenomene uh, negative și uh, adesea copiii din uh, noile state membre sunt cel mai adesea exploatați de către cetățenii ai statelor din vest, oameni de afaceri sau um, alte tipuri de categorii care abuzează copiii. Prin urmare, din această perspectivă, ce poate fi făcut pentru uh, a uh, preveni aceste uh, activități, pentru a le stopa? Din când în când citim în presă uh, reportaje care vizează bande organizate care au fost uh, prinse, însă niciodată nu auzim care au fost măsurile care au fost luate după aceea. Aveți anumite povești de succes aici pe care ni le-ați putea împărtăși, de exemplu, uh, persoane care au ajuns în închisoare pentru perioade lungi de timp din cauza acestor infracțiuni atroce și ce anume puteți face pentru a preveni evoluția acestor fenomene, mai ales în centrul și estul Europei. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă președinte, spune doamna Romero Lopez. Aș dori să-l întreb pe reprezentantul Europol care sunt dificultățile și principalele impedimente uh, cu care se confruntă Europol în ceea ce privește stabilirea acestor priorități pe care le-ați definit dumneavoastră ca fiind obiective. Care sunt așadar Uh, principalele obstacole cu care se confruntă Europol atunci uh, când uh, ia măsuri pentru a face față priorităților. Și, în al doilea rând, um, ceea ce privește acordul pe care l-am semnat cu Statele Unite cu privire la TFTP, ei bine, aici Europol este autoritatea europeană însărcinată cu obținerea de uh, informații cu privire la orice ar viza acest acord. Așadar, de la momentul în care a fost semnat acest acord, aș dori să știu ce a făcut uh, Europol și uh, care sunt evoluțiile în ceea ce privește acordul TFTP. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. N-aș vrea să prelungesc discuția, însă aș dori să mă refer la două chestiuni care au uh, legătură cu extinderea mandatului uh, dumneavoastră, pentru că la un moment dat uh, ați vorbit despre uh, uh, securitatea cibernetică, apoi ați vorbit despre pornografia uh, infantilă și așa mai departe. Evident, uh, aveți aceste elemente în program, însă în ce măsură Europol a reușit să facă față schemelor de avertizare timpurie? De exemplu, dacă vedeți că există atacuri pe scară uh, largă, atacuri cibernetice care se răspândesc, uh, cum anume uh, acționați. Cred că nu este la fel ca și cum uh, ai uh, comuta un întrerupător aveți o posibilitate de a monitoriza uh, aceste uh, activități și încă și mai bine aveți uh, cooperare cu state terțe prin intermediul NISA sau prin intermediul altor programe sau prin intermediul NATO? Pentru că, din câte știu, NATO are la Tallinn un centru de securitate cibernetică care însă ca și operațiuni deși NATO chiar insistă pe uh, aceste aspecte. Oare aveți uh, posibilitatea unor uh, sinergii aici? Și în al doilea rând, E bine, chiar aici nu știu dacă mandatul acoperă uh, aceste uh, subiecte. E vorba despre mișcările extremiste uh, din Europa care au trecut dincolo de frontiere, care sunt mai mult acum decât un fenomen uh, național. Uh, Uh, și aici nu mă refer uh, neapărat la un tip de extremism de dreapta sau de stânga, ci la uh, toate, e bine, putem cu toții vedea că um, aceste rețele prosperă, însă dumneavoastră aveți vreun mandat în ce privește aceste grupuri? Vă mulțumesc. Doamna președinte, mulțumim. Voi adresa eu acum uh, ultima întrebare, de fapt două întrebări uh, succinte în legătură cu infracționalitatea uh, cibernetică. Știm cu toții ce amenințare reprezintă acest tip de infracționalitate și știm că în majoritatea uh, cazurilor totul se bazează pe uh, rapoartele unor companii precum uh, Symantec, uh, care au un interes vital la combate aceste infracțiuni. E clar că aceștia au foarte multe cunoștințe în domeniu, însă au uh, un anumit interes pentru că vând produse de uh, securitate. E clar că vor spune că există o amenințare pentru că ei ar, ei ar dori să vândă un produs de securitate. Nu credeți, prin urmare, că am uh, avea nevoie de evaluări independente ale acestei uh, situații? Și apoi a doua întrebare, care are și ea legătură cu infracționalitatea cibernetică, pentru că mereu ne gândim ce ar putea să facă infractorii din acest uh, domeniu, structurilor guvernamentale și așa mai departe. Și adesea ne dăm seama că suntem personal foarte vulnerabili și că adesea supraestimăm protecția pe care o avem. Și aici aș dori să spun că uh, săptămâna trecută Anonymous a reușit uh, să uh, intre în serverul CIA. Oare nu ne gândim că aceste sisteme ar trebui să fie cel mai bine protejate din lume și aici. Vreau să vă întreb, vă verificați periodic sistemele pentru că aveți acces la date personale din ce în ce mai mult? Le verificați pentru a asigura că sunt bine protejate? Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi începe cu prima întrebare care are legătură cu viitorul uh, cadru de reglementare și care are legătură cu tratatul de la Lisabona. Evident, atunci când uh, am venit aici pe drum, mă gândeam uh, dacă a trebuit să vă ofer informații legate de controle sau uh, uh informații legate, despre, legate de deciziile pe care le-a luat Consiliul Europol, Europol câtă vreme uh, dumneavoastră ne aprobați bugetul și atunci e clar că aveți un anume control asupra noastră însă în aceeași măsură mă gândesc că ați putea să ne invitați uh, să discutăm uh, sau uh, ați putea să ne solicitați planurile de afaceri pentru a vedea exact care sunt prioritățile și obiectivele noastre și pentru a vedea care este planificarea pentru 2013. Ea acum a fost elaborată și a fost adoptată de Consiliul de Conducere. Înțelegem că acest program va fi adoptat de către Comisie în toamna anului acesta dar până atunci puteți să ne invitați pentru a vă furniza uh, informații despre ceea ce uh, vom dori să facem anul viitor, pentru că veți uh, aproba bugetul nostru uh, și uh, în acest context uh, v-am putea oferi informații. Astăzi vă pot uh, oferi informații cu privire la planificarea pentru anul uh, acesta. Suntem gata să fim mai uh, transparenți și să mm, vă arătăm care sunt prioritățile noastre, planul nostru de uh, afaceri, uh, să vă arătăm cum prioritățile noastre se potrivesc uh, bugetului pe care l-am uh, primit pentru uh, întâlniri și așa mai departe. Trebuie să vă demonstrăm că obiectivele noastre se aliniază politicilor și priorităților uh, um, asupra cărora s-au pus de acord miniștrii. Cât privește regulamentul nostru, așteptările noastre sunt destul de mari. Noi suntem responsabili pentru implementare, noi nu suntem uh, cei care elaborăm uh, politicile, Însă, evident, suntem pregătiți să vă oferim uh, avizul, propunerile noastre în legătură cu modul în care activitățile noastre ar putea fi îmbunătățite de către statele membre. Pentru că, practic, noi doar de deținem uh, informațiile, nu suntem uh, posesorilor de drept. avizele noastre pentru dumneavoastră probabil sunt binevenite, la fel cum și ale uh, dumneavoastră uh, sunt bine primite de către instituția noastră. Mai există un alt aspect uh, important de menționat aici, procesul de evaluare. În conformitate cu decizia Consiliului, acest nou cadru ar trebui evaluat Și aici compania Rent Europe a fost uh, selectată pentru acest uh, proces. Uh, ea a elaborat deja un raport preliminar și până în iunie sperăm că vom primi raportul final care ne va ajuta să găsim direcția corectă pentru Europol în viitor. Vom vedea care sunt așteptările actorilor noștri interesați, actorilor cheie și din perspectiva mea ca director adjunct Important este să oferim uh, valoare uh, suplimentară investigațiilor pe care le desfășoară statele membre. A existat o întrebare legată de TFTP despre acordul TFTP. E bine, această întrebare a fost una bună. Am cooperat uh, îndeaproape cu organismul comun de supraveghere au existat foarte multe întâlniri uh, în legătură cu acest subiect, iar rolul Europol este să controleze dacă toate solicitările înaintate de uh, autoritățile Statelor Unite îndeplinesc toate cerințele uh, în conformitate cu acest uh, acord. Dacă bine ne-aduc aminte uh, cifra, am primit, în conformitate cu articolul 4, 14 solicitări din partea Statelor Unite, uh, Europol a elaborat un control pe baza acestor solicitări și în cele din urmă am primit uh, undă verde pentru aceste solicitări. Am transmis și noi uh, solicitări uh, către Statele Unite și uh, Uh, am primit uh, informații valoroase în ceea ce privește investigațiile care se desfășurau în statele membre. Nu pot să vă ofer acum mai multe informații în legătură cu acest subiect, pentru că uh, informațiile noastre se leagă de investigații încă în curs investigații cu privire la anumite atacuri uh, teroriste, deci nu pot să vă dau mai multe informații. Oricum, uh, noi controlăm și verificăm uh, aceste solicitări, nu avem acces la informațiile în sine care sunt transferate către Statele Unite de către state prin intermediul SWIFT. Atât în legătură cu TFTP. Raportul uh, Organismului Comun de Supraveghere, cred eu, va fi publicat la jumătatea lui uh, martie anul acesta în legătură cu ultimul control care a fost uh, organizat de Interpol. Acum, infracționalitatea cibernetică. Din nou, o întrebare foarte bună, însă trebuie să fiu de acord cu doamna președinte că cea mai mare vulnerabilitate revine utilizatorilor uh, calculatoarelor uh, înșiși. Adesea oamenii uh, stau la calculator în propria sufragerie, verificând cine știe ce, fără să fie practic conștienți de faptul că unii le pot ataca chiar în acel moment calculatorul și că așa ar putea fi implicați în tot felul de Uh, infracțiuni. Nu vorbim uh, doar despre activități de punere în aplicare a legii sau despre uh, lupta cu infracționalitatea uh, cibernetică, pentru că uh, computerele pot uh, până la urmă să fie folosite uh, în uh, diverse scopuri. Până la urmă, autoritățile trebuie să joace un rol important în găsirea unor sinergii, în schimbul de informații și în uh, încercarea de a găsi anumite modalități prin care dovezile să ajungă în instanță, astfel uh, uh, asigurându-se că infractorii ajung în închisoare. La început am avut o bună uh, Uh, implicarea, am fost gata să ne asumăm rolul de uh, lideri, însă uh, în ceea ce privește decizia finală a Centrului pentru Infracționalitate Cibernetică, e bine, încă mai așteptăm decizia acestui centru și pot să spun doar că noi suntem gata să jucăm un rol cheie în această relație. Și a mai fost o întrebare, cea de-a doua, legată de Europol și Uh, potențiale riscuri pentru Europol, e bine, poziția mea este de coordonator de securitate în cadrul Europol de asemenea și după uh, atacurile Anonymous uh, am încercat put să ne verificăm și noi propriile aranjamente de securitate uh, în interior pentru a vedea cum anume sunt securizate informațiile uh, statelor uh, membre. Deci uh, Trebuie ca aceste controle să fie făcute uh, regulat. Acum am inițiat aceste activități pentru uh, a fi 100% sigur că totul este în regulă. Însă, până la urmă, niciodată nu poți să fii 100% sigur de uh, ceva. Trăim în acest mediu cibernetic și nu putem rămâne în afara acestei zone. Oricum, acest lucru e de așteptat din partea autorităților de punere în aplicare a legii noi nu ne putem permite să avem uh, puncte uh, slabe, pentru că acesta este domeniul nostru de uh, acțiune. Am început așadar să analizăm lucrurile și pot să spun că deocamdată nu am descoperit vreun punct vulnerabil. Suntem însă responsabili pentru datele statelor membre, pentru că nu noi suntem proprietarii de drept uh, a acestor date, doar uh, le păstrăm în propriile noastre, daze, baze, uh, propriile noastre baze de date. Acest lucru este important. I, ha I haven't responded but... The one remaining question was of Mrs. why children from Eastern European countries are more abused than... Aha, yeah. Aha, spune vorbitorul. Da, a mai fost o solicitare cu privire la uh, un feedback, la informații privitoare unele, la unele mm, arestări ale infractorilor. Sigur că treaba asta depinde de felul în care procedura Uh, penală se finalizează de către judecător, de către instanță, de obicei uh, cam durează, nu e ceva care să țină doar, uh, eu știu, una sau două săptămâni, de multe ori perioada depășește un an, e destul de complicată și nu pot să vă dau informații concrete despre anumite cazuri care v-ar putea interesa acum, dar categoric vă putem da câteva Uh, informații cu privire la felul în care s-a uh, parcurs uh, procesul care a condus la condamnarea unor infractori. Mulțumesc! Bun, mulțumesc foarte mult. O să dăm curs sugestiilor făcute de domnule Mira pentru a Uh, ne asigura că, într-adevăr, exercităm uh, controlul democratic al acestor activități. Mulțumesc! Și cu asta ajung la următorul punct de pe ordinea de zi și am înțeles uh, când din partea doamnei Hankis în legătură cu ultimul punct de pe ordinea de zi de astăzi să fie discutat mâine dimineață în jur de ora 11 și cu asta ajungem la punctele 5 și 6 de pe ordinea noastră de zi. O să avem o prezentare din partea doamnei Françoise Lebay. Este vorba așadar la, de protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Uh, cunoscut și sub urmele de regulamentul general privind protecția datelor. Cel de-al doilea punct este protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, identificării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau a executării pedepselor și la libera circulație a acestor date, cunoscută sub numere și de directivă. Nu o să fac vreo introducere acum, pentru că cred că toată lumea știe despre ce este vorba și de aceea vă invit în primul rând să ascultăm pe doamna Françoise Lebai, care este director general în justiție și uh, după aceea voi deschide dezbaterea. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. O să fac o prezentare generală a celor două instrumente luate la oaltă, pentru că există o logică pentru care Comisia a prezentat aceste două instrumente legale împreună. În primul rând, trebuie să nu uităm de contextul în care am făcut aceste propuneri. În primul rând, avem o legislație în vigoare, este vorba de o directivă în vigoare de 17 ani în acel moment uh, aveam doar 1% uh, uh, din populația Uniunii Europene care folosea calculatorul, lucru care s-a schimbat absolut dramatic. Prin urmare, era nevoie să revizuim acest text de lege. Al doilea element contextual se referă la faptul că directiva, fiind directivă, ceea ce prevedea cu privire la punerea în aplicare a, cu, privind protecția datelor ajungea să fie extrem de fragmentat și până la urmă am ajuns să avem 27 de regimuri diferite de protecția datelor. Sistemul era extrem de complicat, tocmai din această cauză că era fragmentat și existau foarte multe lucruri, în special notificările utile la momentul respectiv. Dar acum, după 17 ani, era într-adevăr foarte important să analizăm situația din nou. Cred însă că elementul cheie a fost totuși tratatul de la Lisabona deoarece la articolul 16 tratatul zice că toată lumea are dreptul la protecția datelor prin urmare, protecția datelor reprezintă un drept fundamental și uh, a trebuit să analizăm uh, acest lucru din această perspectivă anume. Așadar, ceea ce era adevărat și valabil pentru directivă era de asemenea valabil și pentru protecția datelor în ceea ce privește cooperarea judecătorească și polițienească am avut de atunci uh, o decizie cadru și o decizie cadru, uh, sigur, uh, se leagă de înseamnă că interpretarea acestei decizii cadru iarăși era foarte diferită de la un stat membru la altul. Deci, în acest context general, Comisia a decis să propună acest pachet. În primul rând a fost vorba de o comunicare. Și asta nu o să vă surprindă, pentru că am spus deja uh, și în anul anterior, în comunicarea cu privire la protecția datelor. Deci, comunicarea plus două instrumente juridice, în primul rând regulamentul și, în al doilea rând, directiva. Și acum permiteți-mi să vă spun ce uh, obiective încercăm să atingem în acest fel. Deci ce încercăm să obținem în primul rând este să, aceea, este să, dea, să consolidăm, să întărim drepturile oamenilor. Există motive întemeiate. În timpul procesului de consultare și ne-am consultat foarte mult, am consultat tot felul de părți interesate, am discutat uh, cu toată lumea și, evident, cu Parlamentul European, cu care am uh, avut discuții foarte interesante. Prin urmare, ne-am dorit uh, să întărim drepturile persoanelor. Și pentru a-i uh, asigura persoanei uh, Uh, drepturile sale. Acest lucru nu trebuie uitat pentru că este foarte important. Trebuie să fim în, în măsură să ne controlăm uh, datele. Uh, și dreptul de a fi uitat aici este iarăși un element foarte important. Acest drept nu aduce un atac libertății de exprimare. Am încercat să creăm un echilibru între dreptul de a fi uitat și dreptul la liberă exprimare, care este foarte clar garantat de către regulament. Am mai lămurit Uh, și chestiunea de acord, de consimțământ, care este foarte important. Dacă este nevoie de această aprobare sau consimțământul tău, trebuie să știi despre ce este vorba, iar consimțământul tău trebuie să fie explicit. Lucru foarte important pentru că știm cu toții că de multe ori era foarte greu să înțelegem de fapt ce aprobăm, la ce consimțim. Este vorba și de consolidarea dreptului la informare. Trebuie să știi ce se întâmplă cu datele tale dacă ești de acord și dacă ele sunt prelucrate de o organizație care poate să fie o întreprindere sau poate să fie o instituție publică. Prin urmare, ne-am concentrat foarte mult pe consolidarea drepturilor persoanelor fizice și am mai dorit să asigurăm această protecție a datelor, în sensul că ea este luată în seamă de la bun început, în momentul în care întreprinderile se gândesc la un nou proces pe care îl creează. Și din această cauză, în regulament, am definit acest concept de protecția eh, datelor în mod eh, intenționat. Deci ceea ce se întâmplă în momentul în care gândești un nou proces, trebuie să ții seama de la bun început de protecția datelor. Asta e util pentru toată lumea, pentru persoanele fizice, dar și pentru întreprinderile eh, pentru, eh, pe care le-ar costa mult mai mult dacă ar trebui eh, să rezolve, să introducă mai târziu acest concept. Am mai cerut întreprinderilor să aibă și responsabili de protecția datelor atunci când e vorba de întreprinderi uh, mari, vorbesc de întreprinderi care au un număr de angajați mai mare de 250 de persoane uh, și pentru a evita prelucrările riscante am uh, vorbit și despre studiul de impact al protecției datelor. Vedeți așadar că această propunere uh, aduce o uh, întărire puternică a drepturilor persoanelor fizice. Cred că un alt uh, element foarte puternic pe care îl veți găsi în acest regulament este mm, întărirea și consolidarea pieței unice sigur uh, în același context al celor 27 de regimuri diferite. Ori noi am dorit să propunem o singură lege uh, pentru că și o facem prin uh, regulament, deoarece prin definiție regulamentul nu trebuie transpus. Prin urmare, vom avea o singură lege care se va aplica tuturor în Uniunea Europeană. Și, apropo, acest lucru va reprezenta un avantaj uriaș pentru întreaga economie, deoarece va permite economisirea a 2,6 miliarde de euro doar prin faptul că există acest regim unic. Mai propunem uh, acest ghișeu unic ceea ce înseamnă că întreprinderea va avea de-a face cu o singură autoritate de protecție a datelor. Și până acum, uh, cred că era destul de greu să știi uh, care este autoritatea de protecție a datelor cu care vei avea de-a face. Este uh, Eh, cea din statul eh, membru în care îți afli sediu eh, sau este cea din statul membru în care întreprinderea cu care colaborează. Deci am creat în felul acesta un ghișeu unic care înseamnă că este vorba de autoritatea de protecție a datelor cărora li se adresează statele membre. Deci, un drept consolidat, uh, puternic al persoanelor fizice și uh, consolidarea pieței unice. În același timp, simplificare și o să vorbesc despre ea. Câteva uh, minute. Am avut zeci de mii de notificări în acest domeniu al protecției datelor. Ei bine, eliminăm acest lucru decât în situații în care, în situații foarte specifice, dar avem de-a face cu o simplificare extraordinară a procesului în uh, acest domeniu al protecției datelor. Prin urmare, credem că toate aceste lucruri nu numai că vor simplifica, dar și vor uh, întări uh, încrederea în economia digitală, în activitățile sale. Știm că foarte mulți uh, consumatori nu uh, uh, intră pe un site pe internet ca să facă cumpărături, tocmai pentru că nu știu sigur ce se va întâmpla cu datele lor și cum sunt ele protejate și nici nu știu ce se întâmplă dacă există o, dacă sistemul este spart sau dacă o întreprinderea sau organizația care le prelucrează uh, datele uh, le comunică mai departe. Și din această cauză am propus un sistem de, de notificare mult mai puternic pentru astfel de, de încălcări uh, și anume în interval de 24 de ore de autoritatea de protecție a datelor trebuie informată uh, deci foarte rapid uh, când trebuie să informeze persoana uh, în uh, cauză. Bun. Toate bune și frumoase, o singură legere, o singură autoritate, simplificare, piață unică, foarte bine. Dar acum cum se pune în aplicare tot, toate aceste lucruri? E bine, aici am făcut o amplă analiză și am creat un uh, mecanism care să asigure uh, consecvența. Credem cu tărie în rolul pe care îl are autoritatea de protecție a datelor și vrem uh, ca ea să-și continue misiunea în cazul acesta este vorba de uh, sarcinile administrative uh, că, ale autorităților de protecție a datelor care pot să aplice amenzi uh, amenzi pe care oamenii le consideră foarte mari, dar care sunt menite să descurajeze această practică. Promit să mă opresc în trei minute. Uh, dar uh, atunci când vorbim, dacă e vorba despre protecția datelor, pot să vorbesc foarte mult timp Așadar, această uh, întărire a autorității de protecție a datelor și o strânsă cooperare între aceste autorități. Și asta pentru că dorim să evităm uh, situațiile în care legea se interpretează diferit atunci când apare o noutate, să spunem, în domeniul tehnologic, uh, și mă gândesc la ce s-a întâmplat cu Google Street View. Deci, un mecanism uh, de mm, care asigură consecvența uh, pentru a evita multiplele interpretări. Și, în fine, ultimul uh, element uh, în regulament se referă la transferurile internaționale. Ceea ce facem în aceste transferuri internaționale este că încercăm să simplificăm lucrurile. Uh, de exemplu, normele corporative, uh, lucrurile se, se simplifică foarte mult în interiorul unui grup de întreprinderi și mai uh, lămurim toate normele de adecvare. Deci, încercăm să lămurim toate aceste lucruri aplicând o serie întreagă de criterii de care trebuie să se țină seama. Prin urmare, toate astea privesc regulamentul și acum, uh, foarte pe scurt, o să spun câteva uh, cuvinte cu privire la directivă. De ce uh, prezentăm și o directivă când propunem acest regulament cu privire la datele comerciale? Ei bine, pentru că sectorul cooperării polițienești și judecătărești e unul foarte delicat și sensibil și dorim, evident, să existe mai multă flexibilitate aici. Ceea ce este însă important aici este acest mare pas înainte pe care îl facem, deoarece propunem în primul rând să aplicăm principiile regulamentului la acest sector anume. Și în al doilea rând am dori eh, să ca prelucrarea națională care nu este inclusă în diversele decizii să fie inclusă în domeniul de aplicare al directivei. Există firește și excepții în acest sector și acolo am dorit ca criteriile pentru stabilirea excepțiilor să fie armonizate între statele membre. Deci, foarte pe scurt, bineînțeles aș putea să mai vorbesc mult și bine pe această temă, cam asta este ceea ce propunem noi, este o reformă importantă, o reformă care protejează mult mai mult decât uh, drepturile indivizilor. Este o reformă care simplifică foarte mult și consolidează piața internă uh, și creează încredere în această economie digitală care este esențială pentru dezvoltarea noastră. În același timp, propunem și o simplificare pentru transferurile internaționale. Deci, acum demarăm discuțiile în cadrul Consiliului. O prima reuniune a avut loc săptămâna trecută și așteptăm cu interes să discutăm și cu Parlamentul și cu Comisia Libe și ne încurajează faptul că săptămâna trecută omologii noștri americani au transmis și ei un semnal că o legislație cuprinzătoare este lucrul potrivit. După cum știți, abordarea noastră până acum era destul de diferită de cea a americanilor, dar se pare că mergem în direcția cea bună direcție pe care noi în Europa am luat-o pentru a proteja aceste drepturi fundamentale referitoare la protecția datelor cu caracter personal. Mulțumesc foarte mult! Am înțeles că ați putea să vorbiți mult mai mult pe această temă, pentru că aveți dreptate, este un subiect esențial și sunt convinsă că vom avea multe ocazii să uh, dezbatem acest subiect. Deocamdată avem, am cinci solicitări de intervenție, inclusiv eu. Se pare că mai este și o a șasea solicitare. V-aș sugera să luăm câte trei, domnul Alvaro, domnul Vos și domnul Albrecht în prima fază. Dragi colegi, vă rog să vă limitați la două minute. Domnul Alvaro. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu știu dacă o să reușesc să mă limitez, dar încerc. Uh, vă mulțumesc că ați venit uh, doamnă director general și pentru că ne-ați prezentat uh, Uh, toate eforturile pe care le-ați făcut. Într-adevăr, nu a fost uh, foarte ușor, chiar și în 95-46 uh, aveam un cadru, dar trebuia să creăm ceva care să dureze 15 ani. Dar vom fi într-un proces în care va trebui să revizuim propunerea și să lucrăm pe marginea acestei propuneri și după cum știți, colegii sunt foarte interesați de acest subiect pentru că foarte probabil acesta va fi unul din cele mai importante regulamente din acest mandat. Și nu cred că exagerez, pentru că este unul din puținele regulamente care um, afectează pe toată lumea și în acest for și în afară. 500 de milioane de cetățeni vor fi afectați și este important să avem un regulament care să atingă țelurile pe care ni le-am propus cred că ar trebui să avem uh, patru criterii. Uh, o logică internă a regulamentului, un test de practică sau o verificare în realitate pentru a vedea ce lipsește și ce s-ar mai putea discuta față de legislația existență. Și sunt câteva elemente pe care am putea să le analizăm. În ceea ce privește analiza internă și logica internă, uh, atunci când vorbim despre transparență, aceasta nu este reflectată foarte bine în articol și poate să provoace confuzii uh, în ceea ce privește implementarea, așa cum am văzut anterior în directive mai vechi. Um, apoi există un, element, un element uh, în ceea ce privește definirea datelor uh, personale în considerente. S-a recunoscut că este o zonă mai gri, dar din păcate nu s-a rezolvat această problemă a definiției în articole. Uh, pentru că se acceptă faptul că există această zonă gri în ceea ce privește datele. Apoi, acest acest regulament nu vizează doar Facebook sau Google, ci trebuie să se aplice și spitalelor, avocaților, conturilor financiare și așa mai departe. Deci, trebuie să ne gândim la acest lucru. Uh, atunci când uh, ne limităm la 250, pentru că 95% din companiile din Europa sunt IMM-uri și aproximativ 60% din ele sunt mai mici decât această cifră de 250 de angajați. Aș putea să mai discut și despre birocrație, despre acte delegate. Președintele, vă rog să vă opriți totuși dar uh, un regulament prin care 80% din el se pot schimba prin acte delegate, mie mi se pare un pic suspect așa. Și uh, ar mai fi multe lucruri de spus. Sper s-a terminat timpul dumneavoastră. Sper că vom uh, coopera bine cu comisarul și cu uh, uh, persoanele implicate. Mulțumesc, domnul Vos. Yep vielen Dank für die Vorstellung. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare și vă mulțumesc și pentru explicațiile foarte bune pe care le-ați dat. Știm că regulamentul din 95 a fost uh, o bază bună de lucru și sunt uh, convins că dacă dezbaterea va continua, se vor ridica și alte elemente. Cred că directiva respectă, într-adevăr, uh, implicarea și împărțirea în diverse domenii, dar pe punctele de substanță mă bucur să văd că am obținut rezultate bune până acum și că vom putea munci în continuare pe această bază. Am adoptat un raport din proprie inițiativă vara trecută și mă bucur să văd că multe elemente au fost preluate aici, certitudine juridică pentru cetățeni, armonizare, uh, protecția datelor extinsă la sfera publică, consolidarea protejării indivizilor. Deci, cred că toate aceste elemente preluate aici sunt foarte bune. Afirmați de asemenea și drepturile juridice în ce, ce privește sistemele de control. Deci toate aceste puncte sunt foarte bune și vă mulțumesc că le-ați inclus. Dar există puncte uh, individuale pe marginea cărora ar trebui să mai dezbatem și să avem clarificări suplimentare și sunt și elemente pe care eu personal le-aș dori schimbate, dar din punctul meu de vedere, cred că va trebui să analizăm aceste acte delegate. Cred că nu putem accepta uh, Um, atât de frecvent aceste acte uh, delegate. E un lucru pe care deja Alexandru l-a menționat. Sunt domenii în care trebuie să ne asigurăm că ceea ce înființăm poate funcționa în uh, practică. Notificarea, spre exemplu, trebuie să ne asigurăm că această notificare va funcționa și în practică. Apoi, separarea între sancțiuni și supraveghere și, de asemenea, și elementele legate de cloud computing uh, deci, uh, din păcate, în momentul de față folosesc doar cuvinte cheie pentru că am rămas fără timp. Vă mulțumesc, dar sunt convinsă că vom lucra pe tema aceasta mult mai uh, mult. Apoi, domnul Albrecht, uh, dar mai întâi vă întreb pe noastră, este în ordine dacă luăm toate întrebările, având în vedere că ele sunt mai mult tehnice, mai mult generale și nu tehnice? Da, mulțumesc, domnul Albrecht. Mulțumesc, aș dori să-i mulțumesc, domnule Ebai Cred că pot spune că avem o primă propunere foarte bună și o fundație foarte bună pe marginea care putem să lucrăm, astfel încât Parlamentul și Consiliul să ajungă la o decizie bună în ceea ce privește acest regulament. și cred că trebuie să mai discutăm uh, ceva aici în cadrul Parlamentului European, lucru care s-a menționat deja, și anume ce anume vrem, ce elemente dorim să includem în acest regulament astfel încât el să fie un instrument eficient. Trebuie să uh, stabilim exact ce vrem să reglementăm și, bineînțeles, să stabilim și cadrul juridic pentru asta. Cred, deci, că poate ar trebui să subliniem mai mult aceste lucruri și să vedem unde vor intra în joc actele delegate și ce anume vrem să reglementăm. Deci trebuie să facem o diferență și să vedem uh, care sunt aspectele cele mai importante și care, este pondera, care va fi ponderea muncii noastre. Cred că vom, avem nevoie de un regulament foarte, foarte specific și, bineînțeles, toate părțile trebuie să se implice. Înțelegem că avem nevoie de o standardizare mai bună în cadrul acestui regulament și tocmai acesta este mesajul pe care vrem să-l transmitem din partea Parlamentului European. Acest lucru s-a spus deja în Parlament și acum trebuie să uh, analizăm fiecare element al acestui regulament pas cu pas pentru a vedea care sunt elementele principale pe care vrem să le subliniem încă o dată și ce poate rămâne, ce trebuie să fie îmbunătățit și aștept cu interes să lucrăm împreună și cu raportorii și cu raportorii din umbră. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc și doamna director general spune doamna Latford, vreau să vă întreb ceva legat de prevederile cheie, și anume dreptul de a fi uitat, dreptul la uitare și necesitatea de a avea un consimțământ pozitiv. Vreau să vă întreb ce părere aveți, pentru că, bineînțeles, am avut reprezentanți din partea sectorului de afaceri în cadrul negocierilor și mă întreb dacă am nimerit bine acest uh, echilibru în ceea ce privește practicalitatea lui și pragmatismul pentru această economie digitală pe care toți o dorim ca sursă de creștere și de creare de locuri de muncă. Am avut companii de telemarketing și altele care sunt îngrijorate uh, dacă nu cumva acest regulament uh, nu va fi eficient și va fi, de fapt, uh, doar uh, un munte de birocrație. Dar, pe de altă parte, vrem ca site-urile de internet să funcționeze, să fie, ni se pare convenabil să ne stocăm anumite date pentru cumpărăturile online, cum ar fi adresa de acasă sau adresa de livrare și așa mai departe. Și dacă se fac transferuri, Uh, cu care am, la care am consimțit, care ar fi implicațiile mai departe când, afacerile, uh, când firmele încerc să, încearcă să recupereze date care au fost uh, împărtășite în mod legitim. Deci acest lucru nu mi-e foarte clar în acest moment. De asemenea, vor fi linii directoare despre modul în care va funcționa un opt-in pentru anumite țări a încercat cineva să vadă cum funcționează lucrurile în practică. Presupun că Comisia s-a gândit suficient de mult la acest lucru și sunt convinsă că vom avea lobbying puternic din partea sectorului de afaceri, dar uh, tare mi-e teamă să nu aruncăm și uh, copilul din copaie, nu doar apa. Deci uh, există niște cookies care sunt uh, utilizate de uh, majoritatea utilizatorilor. Uh, și vreau să știu dacă am nimerit uh, echilibrul. Mulțumesc, doamna Vergia. Merci, uh, madame la Mulțumesc, doamna președintă. Cum spunea și doamna director general, acest peisaj uh, a evoluat foarte mult de la legislatura anterioară și trebuie să ne adaptăm la asta. Prin urmare, vă voi împărtăși câteva îngrijorări. De ce aceste texte? Ei bine, uh, ne-ați răspuns, însă explicațiile dumneavoastră nu mi s-au părut uh, satisfăcătoare pentru moment, mai atunci când spuneți că e nevoie de flexibilitate. Directiva presupune o posibilitate de adaptare pentru statele membre și știm că această chestiune uh, care vizează legislația în materie penală și în materie civilă este ignorată de uh, populație din uh, diverse motive. Dacă vom avea de-a face cu o directivă, ce garanti, garanții vom avea pentru a împiedica acest tip uh, de uh, derapaje, mai ales uh, când știm că în ceea ce privește controlul încălcării drepturilor fundamentale, statele membre se refugiază sistematic în spatele principiului subsidiarității. Tristul exemplu al Ungariei uh, este exact acela care ne demonstrează cum stau lucrurile, care va fi rolul uh, controlului european al protecției datelor, uh, cum se vor articula uh, toate aceste elemente cu noul organism creat și care ne felicităm că va înlocui comitetul articol 29 care avea până acum un statut pe care îl cunoaștem cu toții. sunt întreprinderi care și-ar dori o simplificare uh, a lucrurilor. Acest lucru a fost uh, afirmat, uh, însă ce se întâmplă cu întreprindere în cazul unor încărcări grave? Mi se pare că totul se bazează mai întâi pe buna informare a cetățenilor și mă întreb, mai ales în ceea ce privește uh, populațiile cele mai uh, vulnerabile, care va fi protecția pentru aceste uh, grupuri vulnerabile? Și apoi două chestiuni uh, mai precise pentru a nu depăși timpul de intervenție. Doamna Veja, toată lumea a primit două minute, prin urmare vă rugăm să încheiați. Da, voi fi foarte rapidă. 29 de la directivă. Uh... Articolul 29 din directivă spune că directivele anterioare vor presupune o schimbare. Și înțeleg foarte bine cum s-ar putea organiza toate aceste lucruri. Articolul 69 vizează modificarea uh, internaționale. Cum am putea uh, gestiona aceste chestiuni și pe ENAR când vreme într-un articol specific ni se spune că acordurile internaționale trebuie modificate? Doamna Romero Lopez. Mulțumesc, doamnă președinte. Lumea s-a schimbat, e adevărat. Computerele ne-au uh, schimbat lumea. Însă, noile tehnologii nu înseamnă că nu putem să fim luați prin surprindere de modul în care sunt folosite datele. Am uh, dezbătut uh, această lege, am des bătut și recomandarea PNR, vom vota și asupra acestui subiect. Prin urmare, dacă ne întoarcem la articolul 9 și 10 și la aceste încălcări ale utilizării datelor și la utilizarea datelor pentru scopuri personale, e bine, toate acestea sunt mult prea generice, dacă mă întrebați pe mine. Până la urmă am semnat un acord care ar încălca un alt acord. Prin urmare, mai întâi trebuie să existe un acord în ce privește PNR, după care vom veni cu o directivă pentru protecția datelor. Se pare că această chestiune este abordată cu susul în jos. Trebuie să vedem în, mai întâi ce trebuie să abordăm. Avem uh, această directivă cu privire la siguranța națională, însă asta nu abordează chestiunea uh, criminalității infra- uh, internaționale, a terorismului și așa mai departe. Prin urmare, ce trebuie să facem? Dacă semnăm acordul uh, PNR, uh, oare nu încălcăm uh, această lege? Chiar mă întreb cum ar trebui să procedăm. Aș dori să vă felicit pentru toate eforturile pe care le-ați uh, făcut uh, în legătură cu această directivă. Subiectul este foarte important, va schimba absolut tot ceea ce am făcut până acum. Însă, aș dori să mă mai refer și la sancțiuni. Pentru țara mea, aceste sancțiuni nu vor fi uh, suficiente. De ce? Pentru că există companii care sunt specializate în strângerea de date și acestea ar plăti amenziile pentru că chiar și așa merită din perspectivă financiară. Pentru că fac foarte, foarte mulți bani strângând aceste date. Prin urmare, această chestiune chiar trebuie abordată. Doamna președinte, mai sunt și alți uh, membri care doresc să intervină? Nu? Foarte bine atunci. Voi interveni eu, în ultimul rând, doamna președinte. Sunt dezamăgită și îngrijorată de faptul că există două instrumente diferite. Unul, directiva Uh, prezintă standarde de protecție mult uh, reduse în comparație cu cele care apar în regulament. În dezbaterea publică, mult accent a căzut pe regulament și nu pe directivă, ceea ce prezintă, de fapt, uh, riscuri sporite. Și aș dori să înțeleg cum rezolvă Comisia situația în care o bază de date creată pentru scopuri comerciale este folosită pentru scopuri de punere în aplicare a legii. Care dintre cele două seturi de standarde se aplică? Și apoi, dacă citim titlul uh, directivei, uh, clar că există uh, obiective conflictuale aici. Unul este protecția datelor fundamentale și celălalt este fluxul liber al datelor. Care sunt obiectivele care vor prima în instanță. Așadar, ce va spune judecătorul într-un astfel de caz? Eu spun că articolul 16, care este temeiul juridic, clar indică direcția protecției drepturilor uh, fundamentale. Apoi, mi se pare îngrijorător faptul că nu se face distinție între cazurile individuale ad hoc și folosirea masivă a datelor personale pentru punerea în aplicare a legii. Cred că asta trebuie să se clarifice. Uh, și apoi un element foarte îngrijorător este transferul datelor către state terțe uh, fără intervenție uh, judiciară. Această directivă practic deschide ușa unor transferuri de uh, date fără intervenție judiciară și prin ignorarea unor instrumente precum instrumentul de asistență juridică reciprocă și tratatul care reglementează acest domeniu. Apoi vorbiți despre dimensiunea globală și spuneți că aceasta a fost avută în vedere în acest regulament și în această directivă, însă, sincer, nu sunt prea convinsă. Câtă vreme văd că Comisia nu protejează nici măcar uh, normele actuale de protecție a datelor atunci când intervin alte state care uh, doresc acces la uh, datele noastre. Văd că nu mai dorește și altcineva să comenteze în acest moment, prin urmare, doamna, aveți cuvântul. Da, mi s-au adresat tot felul de întrebări și aș vrea să le parcurg una câte una. Mai întâi, uh, actele uh, delegate. Unii dintre dumneavoastră ați fost uh, îngrijorați în legătură cu posibilitatea ca Comisia să schimbe 85% din acest regulament prin acte delegate. Vreau să clarific situația. Actele delegate, prin definiție, nu pot uh, schimba un regulament. Pot să ofere o interpretare a unui regulament și, de altfel, nu e ca și cum s-ar trezi o dimineață comisia spunând vreau să schimb acum acest uh, regulament. Până la urmă, totul trebuie să treacă printr-un uh, proces, prin uh, comitetele din Consiliu și prin Parlament. Prin urmare, există un proces instituțional care este eh, legat de acest eh, demers. Nu sunteți eh, singuri îngrijorați de acest aspect, însă este la fel de important să știți că Comisia nu va schimba în mod fundamental legile. Acest lucru nu este posibil. Cea de-a doua întrebare, birocrația și IMM-urile. Birocrația, cum spuneam, e bine, încercăm să o reducem Uh, pentru uh, IMM-uri. De ce? Pentru că pentru majoritatea IMM-urilor nu există vreo problemă majoră uh, cu protecția datelor. Și dacă ești o companie mică și ai un registru cu numele și adresele celor pe care îi angajezi, clar nu trebuie să raportezi, nu ai nevoie de un funcționar pentru protecția datelor și nu trebuie să faci evaluare de impact. Din nou, regula se aplică IMM-urile, însă uh, acest lucru trebuie să fie foarte bine înțeles. IMM-urile nu sunt exceptate de aplicarea acestui regulament, însă uh, povara administrativă legată de această obligație este uh, redusă pentru IMM-uri. Apoi, dreptul de a fi uitat și consimțământul. E bine, cred că am obținut echilibrul corect aici și voi încerca să vă explic de ce. Mai întâi, conceptual uh, vorbind. E important uh, să ne dăm seama că consimțământul uh, este temeiul pentru o procesare legală. Și aici intervine articolul 6. Veți vedea că există și alte temeiuri pentru o procesare legală. Acestea pot fi reprezentate de un contract, de interesul public, de interesul legitim al procesatorului și așa mai departe. Unii spun că consimțământul uh, uh, a trebuit să fie singura uh, bază pentru procesarea datelor. Ori acest lucru nu este adevărat. Există șase temeiuri diferite pentru o procesare legală a datelor. Apoi, în ceea ce privește consimțământul și momentul în care acesta este necesar, adică atunci când procesatorul are nevoie de consimțământ pentru că nu are un astfel de temei, atunci, da, consimțământul trebuie să fie explicit, adică ă, trebuie să faci tu însuți ceva pentru a ă, spune că ai fost de acord cu această ă, procesare. Poți să îți dai acordul pe internet sau într-o altă formă. Dacă te abții, uh, nu uh, se presupune că ți-ai dat consimțământul. Pentru consimțământ trebuie să iei anumite uh, măsuri, însă consimțământul nu este singurul temei pentru procesare. Apoi, ștergerea datelor și dreptul de a fi uitat. Noi nu sugerăm că am putea rescrie istoria. Există o istorie publică și nu o putem regândi. Nu e ca și cum am solicita să uh, schimbăm aspecte uh, fundamentale. Totul uh, însă este protejat. Libertatea de expresie este un drept fundamental. Prin urmare, trebuie să punem în echilibru acest drept fundamental al protecției datelor și uh, dreptul fundamental al libertății uh, de uh, expresie. Și credem că aceste elemente sunt clar exprimate în legislația noastră. Dați-mi voie să mă exprim acum în franceză pentru a-i răspunde doamnei Berger. De ce o directivă? E bine, pentru motivele pe care le-am expus uh, deja. Suntem uh, aici uh, într-un sector care este mai uh, sensibil decât uh, celelalte, însă asta vrea să însemne că statele membre ar putea face ce doresc? Răspunsul este nu. Și asta uh, din diverse motive. Pentru că, pe de o parte, principiile conținute în această directivă sunt aceleași ca și cele care apar în regulament. Și asta pentru prima dată. Extindem, practic, principiile de protecție a datelor din cadrul uh, directivei și facem asta nu doar pentru uh, transferul transfrontalier, ci facem asta și pentru uh, procesarea internă, ceea ce nu aveam până acum. Așadar, uh, principiul directivei nu uh, spune că putem face ce uh, dorim. Principiul directivei este că, pe de o parte, Comisia are competența de a lansa o procedură de încălcare împotriva statelor membre care nu ar respecta această directivă și acest lucru este un progres important, evident, în raport cu o decizie cadru, așa cum stau lucrurile acum. Și apoi, eh, ce facem pentru eh, populația vulnerabilă? E bine, pentru grupurile vulnerabile facem eh, următoarele. Am luat măsuri specifice, de exemplu, pentru copii. Aici avem de face cu un articol care spune că pentru copii de sub 13 ani, consimțământul părinților trebuie obținut, deci este obligatoriu. Am uh, analizat așadar uh, îndeaproape aceste uh, grupuri fragile ale populației. Și apoi avem acordurile internaționale. În cazul acestora, aș spune că lucrurile sunt foarte simple, dar cred că n-ar fi prudent să spun asta. E bine, Deocamdată lucrurile sunt în felul următor. aceste regulamente, și această directivă vor intra la un moment dat în vigoare și, evident, acordurile specifice, precum uh, acordul PNR, care uh, conțin uh, dispoziții care vizează protecția datelor, ar trebui, lua, ar trebui să ia în considerare toate aceste prevederi care vizează protecția datelor. Acest lucru se înțelege de la sine. Spunem, de asemenea, că uh, nu le punem în discuție acordurile uh, existente. Oricum nu facem asta imediat, pentru că, evident, trebuie verificat uh, uh, dacă aceste acorduri existente vin în contradicție cu ceea ce adoptăm uh, acum sau ceea ce vom adopta în uh, viitor. De, de protecțiune des données. Am également une question sur les sanctions. Et vous... A mai fost o întrebare privitoare la sancțiuni și mi-ați spus uh, și mă interesează, deoarece uh, reacțiile aici erau de obicei uh, că ni se spunea că mergem prea departe cu aceste sancțiuni. Și de fapt, până la urmă, ne dăm seama că nu mergem atât de departe. Sigur că e vorba de un avertisment, în primul rând, pentru toți cei care nu au respectat uh, datele, li se atrage atenția, după care urmează sancțiunile care, după cum ați văzut, au uh, valori diferite, dar pot să ajungă până la un milion de euro. Deci, uh, un procentaj care nu e deloc neglijabil al cifrei de afaceri a întreprinderilor. Drept care, cred că întreprinderile vor reflecta înainte de a lua vreo măsură care le-ar putea expune riscului uh, unei uh, astfel de, de sancțiuni uh, sau amenzi deloc neglijabile. Bun, și acum ajung la întrebarea dumneavoastră, doamnă președinte. Uh, care este, ca de obicei, eh, cea mai dificilă. Ați spus că sunteți eh, dezamăgită pentru că nu s-a rezolvat problema transferului de dată către eh, țările terțe și că acest lucru nu se face pe baza, un, pe baza unei hotărâri judecătorești. Deci acest lucru, într-adevăr, nu se regăsește în textul de lege pe care îl propunem dar încercăm să clarificăm și acest punct. Este vorba de un considerent, considerentul 19, pe care trebuie să îl citiți împreună cu articolul 44 aliniatul 7 și în care arătăm că credem că dacă o Uh, unei întreprinderi se cere, să spunem, de către un organ de poliție dintr-un anumit stat să transfere datele, acest lucru se aplică în mod automat în Uniunea Europeană și mai credem că acest lucru uh, trebuie să intre în cadrul juridic, legal care există, fie la nivel bilateral, fie la nivel european și acest lucru va induce un oarecare grad de protecție. Mai credem că este o chestiune pe care trebuie să o discutăm în continuare cu partenerii noștri americani. De exemplu, uh, tocmai pentru a nu lăsa, uh, eu știu, o întreprindere în situația dificilă în care fie trebuie să răspundă uh, unui uh, regulamentului și cerințelor legale ale unei uh, țări terțe sau să încalce dispozițiile naționale ale unui stat membru. Și cred că am reușit să facem progres pe o temă care nu e deloc ușor de, de abordat. Atât am uh, avut uh, de spus. Sunt convinsă că vom mai avea ocazie să discutăm pe această temă. Uh, repet, luăm toate măsurile la Consiliu pentru a încerca să progresăm într-un ritm susținut și dorim, într-adevăr, să mergem în același ritm și cu Parlamentul European. Mulțumesc! Președinta, da, mulțumesc și eu foarte mult și eu sunt convinsă că vom mai avea multe schimburi de opinii și discuții în lunile următoare și noi dorim ca procedura să se desfășoare bine și repede. Și cu asta ajungem la ultimul punct de pe ordinea de zi. Este vorba de utilizarea datelor din registru cu numele pasagerilor și o să dau imediat cuvântul raportorului Timothy Kirkhope. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Nu cred că avem timp suficient uh, pentru a vorbi cum se cuvine de această temă. O să încerc să fiu uh, succint și uh, sigur că raportorii din umbră vor putea să vină la mine să discutăm așa cum au făcut-o deja și să-mi spună orice fel de comentarii, probleme, temeri uh, pe care le au. Da, e și cam uh, gălăgie în sală. V-aș ruga, doamnă președinte, să rugați colegii dacă părăsesc sala să o facă în liniște. Vă rog eh, să nu vorbiți în sală, spune președinta. Vorbitorul. Așadar, mă bucur că chiar în acest interval atât de scurt de timp, iată, avem ocazia să discutăm această temă. Și cred că până acum, în fine, toată lumea a avut ocazia să analizeze textul. De fapt, sunt două texte. Una este, unul eh, este propunerea comisiei și al doilea este raportul meu care, sigur, răspunde uh, textului comisiei și uh, observați că în multe privințe este diferit. Am avut deja o discuție îndelungată pe marginea registrului uh, PNR astăzi, așa că sper să nu ne repetăm prea mult. Uh, oricum, sper că textul pe care eu l-am, uh, propus abordează temerile principale pe care uh, Parlamentul și Comisia noastră le-a exprimat în analiza sa preliminară. Și când mi-am redactat raportul, m-am consultat foarte mult cu consumatorii, cu reprezentanții liniilor aeriene, cu uh, organele de aplicare a legii, cu autoritățile guvernamentale și, uh, cum ziceam, cu raportorii din umbră și alți uh, eurodeputați. Am avut o serie de ședințe de informare legate de datele din uh, registrul cu numele pasagerilor, care sigur că reprezintă uh, zona cea mai sensibilă și vreau să subliniez aspectele, să spunem, uh, cele mai importante, după părerea mea. Este vorba, în primul rând, de... Este vorba de o chestie sau nu, de o chestiune intracomunitară. Din uh, punctul meu de vedere, cred că este absolut necesar și aduce valoare adăugată uh, un sistem care operează în cazul zborurilor care vin din țările terțe în Uniunea Europeană, dar și în zborurile intracomunitare. Sigur că există uh, legătura nu, acestor zboruri cu, cu Europa. A, deci este vorba de chestiunea foarte importantă a combaterii activităților uh, potențial uh, teroriste, teroriști care uh, pot dori să vină în Europa să comită infracțiuni. Sigur că ei nu își aleg neapărat ruta cea mai simplă și își gândesc rutele cât mai, ca să fie cât mai dificil de urmărit și uh, urmăresc sute de rute diferite în Europa și dacă nu monitorizăm aceste zboruri intracomunitare, e foarte clar că le permitem acestora să meargă unde vor și să își pună în practică intențiile. Apoi vreau să vorbesc despre protecția datelor și drepturile fundamentale pe baza experienței pe care o avem în legătură cu acordurile PNR și având în vedere că am spus foarte clar de la început că acest acord PNR nu poate fi pus pur și simplu la oaltă cu celelalte, pentru că eu cred că aici avem niște parametri diferiți, având în vedere ce este el. Nu este o Uh, negociere cu o țară terță, nu este o negociere în afara Uniunii, ci este un registru pentru Uniunea Europeană. Uh, dar în întregul text am uh, vorbit și am făcut trimitere la Carta Drepturilor Fundamentale, în special articolul 8 și 21 cele mai multe modificări și adăugiri pe care le-am propus eu textului s-au referit la protecția datelor și la drepturile pasagerilor. Din rapoarte se arată că pasagerii trebuie să aibă dreptul de acces, de, de corectare, de rectificare, de dreptul la compensare și dreptul la căi de atac în justiție când este cazul statele membre trebuie să aibă dreptul de a chem, lua măsuri împotriva persoanelor care au folosit greșit, uh, în mod incorrect, datele, inclusiv faptul că au uh, negat accesul uh, și, în fine, o gamă întreagă de sancțiuni până la îndepărtarea din funcție. Este foarte important ca registrul PNR să fie monitorizat uh, și uh, verificat pe bază de eșantion. Toate uh, prelucrările datelor din acest registru și cei care fac acest lucru și analizează datele PNR trebuie să beneficieze de o formare profesională foarte strictă uh, cu privire la felul în care trebuie să opereze uh, aceste registre, trebuie să aibă aprobare de, de securitate și să știe exact ce pot și ce nu pot nu, și nu au voie să facă. Trebuie să mai existe și norme foarte clare cu privire la autoritățile de uh, protecția datelor, și uh, care trebuie să fie supus uh, controlului colegial la un interval de 5 ani. Apoi, mascarea și anonimizarea datelor, lucruri pe care pot să le lămuresc mai târziu în discuție, pentru că există o diferență aici. Perioada de păstrare a datelor. Aici datele furnizate de către transportatorii aerieni către unitățile de informații privind pasagerii trebuie păstrate într-o bază de date la PIU pe o perioadă de 30 de zile după transferul către acea unitate în primul stat membru în care a aterizat sau din care a plecat zborul respectiv. După acea perioadă de 30 de zile, datele pot fi păstrate la uh, PIU pe o perioadă suplimentară de 5 ani mi se pare că intervalul este proporțional, unul cu care, de fapt, Parlamentul a fost de acord anterior, dar asupra căruia sper să ajungem și acum la un acord. Apoi mai există și niște probleme după părerea mea, rolul uh, Comisiei, Parlamentului și al statelor membre și al organelor de aplicare a legii, cât și buna comunicare între toate aceste părți, uh, reprezintă, după părerea mea, o parte integrantă a succesului a, a, în buna funcționare a acestui sistem. Un dialog consecvent cu privire la felul în care se poate îmbunătăți uh, funcționarea și se aple, poate aplica protecția prevăzută de directivă. Comisia trebuie să facă și să aplice un sistem de evaluare tehnică pentru a se asigura uh, Uh, că toate drepturile cetățenilor se aplică și sunt respectate corect conform dreptului uh, comunitar uh, și Parlamentul European trebuie să se asigure că aceste drepturi au fost respectate. Crearea unui comitet de supraveghere va permite acest lucru, va putea să informeze Parlamentul cu privire la funcționarea sistemului european și ăsta ar fi, să zicem, unul din avantajele sistemului cu pricina. După cum s-a văzut din rapoare, s-a prevăzut un sistem de supraveghere cu mai multe niveluri. Accesul va fi urmărit, controlat și verificat în permanență. Și acum în legătură cu costurile. Dacă ne uităm la cheltuielile statelor membru uh, în ceea ce privește uh, acțiunile, uh, cheltuielile militare și aplicarea legii, constatăm că acesta reprezintă, de aici reprezintă un nivel rezonabil dacă ne gândim la beneficiul asigurării și protecției cetățenilor Uniunii. Am propus o perioadă de timp pentru stabile, stabilirea acestor sisteme penale pentru statele membre, cu un maxim permis de 3 ani, astfel încât statele membre să-și poată pregăti sistemele uh, adecvat din punct de vedere tehnic și economic. Am vorbit mult cu uh, liniile aeriene și cu reprezentanții consumatorilor. Bineînțeles, pasagerii sunt cel mai important uh, element de luat în calcul și siguranța lor trebuie să fie uh, clară ne-am fost asigurați uh, de fiecare dată că costul pe pasager nu va depăși câțiva cenți uh, per bilet, între 10 și 18 cenți. Și cred că acesta este un preț destul de mic uh, de plătit pentru siguranța pasagerilor și pentru capturarea teroriștilor. În ceea ce privește costurile mai largi pentru călătoriile cu avionul, cum ar fi taxele de parcare, taxele de aeroport și taxele de bagaje, acestea sunt uh, taxe destul de mici, dar ar trebui să fie justificabile. Apoi, um, în ceea ce privește proporționalitatea pe care am tot discutat-o și pe care vrem să o discutăm tot timpul atunci când vine vorba despre așa ceva, Consider de multă vreme că această directivă este necesară și cred că este un instrument util în lupta împotriva infracțiunilor grave și, ter- și a terorismului și cred că este o ocazie ca statele membre să lucreze mai bine împreună și să facă schimb de date într-un cadru care oferă clarificare juridică și care ajută atât pasagerii cât și liniile aeriene și oferă și acest sistem multistrat de protecție a datelor la care m-am referit acum câteva momente. Aceasta este o ocazie ca Europa să creeze un sistem coordonat, cu reguli coordonate de fiecare parte și datele PNR sunt informații în care avem încredere și pe care le trimitem aliaților din țări terțe, sau cel puțin așa sper, în anumite împrejurări, dar dacă putem face asta cu orice țară terță care ne este aliată, atunci putem spera că avem suficientă încredere unii în alții încât să facem acest lucru și la nivel intracomunitar. Pentru că aceasta este o inițiativă europeană, este o ocazie de a crea un instrument juridic în spiritul valorilor europene și, până la urmă, uh, protejarea cetățeanului trebuie să fie un scop pe care să-l sprijinim cu toții. Aceasta a fost uh, introducerea mea, doamnă președinte. Nu o să trec prin fiecare amendament pe care l-am adus, pentru că aveți deja textul în față, dar aștept cu interes observațiile colegilor uh, atât acum cât și mai târziu. Am uh, lucrat cu raportorii din umbră, care au avut o poziție cuprinzătoare și de simpatie, dar Aștept cu interes orice observații specifice. Mulțumesc. Okay, thank you very much. So far I... Mulțumesc foarte mult. Deocamdată am trei solicitări de intervenție. And the, the, the commission, I have four requests for the floor. Uh, și comisia, deci patru solicitări, cinci solicitări de intervenție. O să dau mai întâi cuvântul deputaților și apoi comisia și Consiliul vor uh, răspunde foarte pe scurt. Primul pe listă, domnul Vos. O să vă rog pe toți să vă limitați la un minut și jumătate, dacă se poate. Ja, vielen Dank. Ich versuche mich kurz zu Mulțumesc foarte mult. O să încerc să fiu cât mai succint cu putință. Aș dori să încep prin a mulțumi raportorului pentru uh, munca sa foarte rapidă și uh, aș dori să uh, îi mulțumesc și pentru activitatea pregătitoare de care a fost nevoie. Uh, dacă vom avea uh, PNR și aceste date, bineînțeles că ele trebuie să fie cât mai armonizate cu putință și din acest punct de vedere propunerea e foarte bună, dar există șapte puncte cheie din punctul meu de vedere. Cel puțin două pozitive și două negative. Sunt și două unde nu vom obține vreodată vreo majoritate pe sfera de aplicare – iar în ceea ce privește propunerea Comisiei, cred că trebuie să ne amintim că în zona Schengen trebuie să plecăm de la presupunerea că avem un spațiu unic și o procesare, o prelucrare a datelor în Europa, care nu este atât de importantă pentru zborurile intracomunitare. Bine, e, e important, dar uh, aș putea accepta varianta asta. În ceea ce privește libertatea de circulație în spațiul Schengen, bineînțeles, nu poți interzice cuiva să intre în spațiul Schengen. Dacă vom uh, lăsa rațiunea să triumfe, cred că trebuie să găsim cele mai uh, eficiente și mai simple și mai uh, necostisitoare soluții. Da, într-adevăr, trebuie să mă limitez la un timp de vorbire. Uh, un lucru foarte mulțumitor din punctul meu de vedere este că limitele de timp au fost uh, stabilite, metodologia, uh, prevederile legate de țările terțe și de datele sensibile. Îmi pare rău că nu pot să intru în toate aceste elemente în detaliu mai mult. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Mulțumesc. Uh, și eu aș dori să îi mulțumesc uh, raportorului pentru acest uh, raport, spune domnul Albrecht. Aș dori să-i mulțumesc și pentru cooperarea de care a dat dovadă, chiar dacă avem păreri foarte diferite în ceea ce privește necesitatea și cadrul unei asemenea măsuri. Există două puncte pe care aș dori să le amintesc aici. În primul rând, problema costurilor. Cred că aceste costuri sunt mai mari decât s-a spus până acum. Observație care a fost făcută de mai multe ori. Cred că liniile aeriene vor plăti un preț destul de mare pentru că datele care trebuie să intre într-un asemenea sistem, uh, așa cum este el propus de proiectul de raport, vor duce la un cost mult mai mare pentru liniile aeriene. Mai mult, trecând la a doua observație pe care o am, dacă nu vorbim doar de zboruri între UE și țările terțe, ci vorbim și despre zborurile intracomunitare, dacă le includem și pe acestea în sfera de aplicare, bineînțeles, asta va duce la costuri suplimentare. Apoi, în ceea ce privește protecția datelor, uh, criticile care au fost aduse nu au fost rezolvate încă. Criticile pe care le avem legate de acordul cu Statele Unite în ceea ce privește uh, registrul cu numele pasagerilor. Trebuie să avem criterii mult mai stricte în acest acord. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna președinte! În primul rând, mă intrigă clarificările aduse Timothy în ceea ce privește diferențele între mascare și anonimizare în uh, amendamentele 8 și 22. Are o întrebare foarte interesantă legată de acordul cu Statele Unite și mărturisesc că eu nu prea înțeleg care este diferența între mascare, depersonalizare, anonimizare și m am cam pus pe gânduri în ceea ce privește acordul cu Statele Unite din acest motiv. Bineînțeles, sunt îngrijorată și de justificarea amendamentului 22 care descrie ce înseamnă mascare și asta nu înseamnă neapărat îndepărtarea numelui pasagerului, ceea ce mi se pare foarte interesant, dar întrebarea mea principală în ceea ce privește zborurile interne este că înțeleg într-o, care, într oarecare măsură uh, zborurile uh, de legătură, dar de ce nu pot uh, sistemele PIU din statele membre să coopereze? Spre exemplu, dacă traficanții de droguri cred că pot să scape de controlul la frontieră, mergând prin alt stat membru cu escală, deci asta nu duce la cooperare între statele membre? Pe mine mă interesează să avem o cooperare poliționească și să nu avem mai multe, o colectare de date mai masivă. Mulțumesc, doamnă președinte. Este extrem de dificil să tratăm acest subiect la această oră târzie, dar aș dori să îl mulțumesc pe raportor pentru tot ce a făcut până acum în realizarea acestui raport. Adevărul este totuși că am probleme destul de grave legate de acest raport. În primul rând pentru că directiva răspunde la o nouă tehnologie, aceea de urmărire, și nu intră în cadrul proiectului, dar aici avem registrul cu numele pasagerilor la nivel european și eu aș vrea o justificare pentru această necesitate, pentru această urgență, pentru că cooperarea polițienească și judiciară în Europa este la un nivel minim. Am uh, ascultat deja ceea ce face uh, Europol în ceea ce privește uh, depistarea traficanților și teroriștilor. Deci, acest nou cadru este, reprezintă o filozofie cu totul nouă. Este informație care va face parte din cooperarea polițienească, care deja se află într-o fază embrionică, dacă putem spune așa. Deci nu există o justificare aici. Experții știu foarte bine că nu e vorba de terorism aici și dacă nu vorbim de terorism, și de crimă organizată, uh, Crima organizată nu este uh, definită la nivel european, deci cred că ar trebui să avem mai mulți pași înainte să ajungem să uh, discutăm despre toate astea. Nu știu dacă e neapărat un argument bun, dar de asta am anumite rezerve. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Am trei observații. În primul rând, costurile autoritățile polițienești, uh, care s-ar putea să fie ignorante, dar uh, până un alta trebuie să le cred, îmi spun că um, costurile ar fi de 325 de milioane de euro pentru de 30 până la 50 de milioane de euro pentru Luxemburg. Uh, pentru implementarea acestui sistem. Și asta ar uh, deriva din uh, faptul că am include și zboruri intracomunitare și tocmai de aceea avem uh, o a doua, am o a doua problemă legată de libera circulație, pentru că asta ar putea să fie un echivalent la un obstacol în calea liberei circulații. Aspect care ar trebui să fie analizat cu mare atenție. Apropo, am o problemă uh, foarte serioasă legată de uh, infracționalitatea gravă definită ca uh, acea infracționalitate care duce la o pedapsă cu închisoarea de uh, un minim de 3 ani. de asta însemna, aici se înscrie și furtul unei biciclete. Deci uh, nu cred că dacă cineva a furat uh, o bicicletă undeva, reprezintă o amenințare la adresa securității naționale sau la adresa pasagerilor. Și o ultimă observație, raportorul are probabil dreptate atunci când spune că rutele teroriștilor sunt făcute uh, cât mai uh, dificil și din câte știu eu, acest mecanism uh, pe care îl avem uh, în vedere nu ia în calcul și liniile low cost. Și eu, ca terorist, spre exemplu, aș, m-ar interesa mult mai tare să folosesc liniile low cost care uh, m-ar ajuta mai degrabă să scap Mulțumesc, poate ar trebui ca teroriștii să meargă cu bicicleta. Doamna Mathieu. Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să mulțumesc domnul Kirchhoff pentru uh, raportul său. Aș dori să dau atenție transportului și acordului cu statele uh, terțe, însă aș dori să existe un uh, acces uh, pentru o perioadă de cel puțin un an, pentru că informațiile ne arată că uh, infractorii uh, fac adesea mai multe uh, călătorii în decursul unui uh, an, uh, intracomunitar. Prin urmare, dacă vorbim despre date uh, mascate, atunci n-am putea să reperăm uh, într-o perioadă mai scurtă uh, teroriștii. Deci ar trebui să existe un acces mai lung la datele cuprinse în PNR. Mulțumesc. Doamna președinte, dacă nu mai dorește și altcineva să intervină, eu voi spune foarte puține pentru că am spus deja foarte multe astăzi despre PNR văd că anumite propuneri ale raportorului îmbunătățesc uh, comisia, uh, propunerea Comisiei Europene și sunt două chestiuni însă unde am uh, îngrijorări. Mă gândesc mai întâi la zborurile din cadrul Uniunii Europene și aici uh, mă gândesc că s-ar putea să existe uh, încălcări are codului Schengen pentru că există controle uh, la frontierele interne. Iar apoi, în ceea ce privește transferurile, bine, aceste aspecte le-aș citi cu mare interes pentru că cred că nu există suficiențe garanții aici. Dar cam atât voi spune astăzi în legătură cu acest subiect. Înțeleg că domnul Plive este prezent și că ar dori să facă niște comentarii. Mulțumesc, doamnă președinte. Foarte pe scurt, pentru că nu mai avem uh, timp la dispoziție. Mă bucur că Comisia dumneavoastră a început uh, munca la acest uh, dosar. Discuțiile în Consiliu în legătură cu acest dosar avansează foarte repede. Acum câteva observații în legătură cu aspecte care au fost ridicate în această după-amiază și sper că vom avea ocazia să intrăm mai în detalii. După cum ați observat, Comisia în acest moment, în mod intenționat, uh, a propus uh, o abordare treptată, pas cu pas, adică nu a propus uh, includerea zborurilor intracomunitare. Există multe motive pentru a face asta, nu neapărat că considerăm că uh, s-ar încălca normele Schengen dacă le-am luat în considerare, ci pentru că uh, o abordare pas cu pas uh, este una mai înțeleaptă decât cea care ar presupune includerea acestor zboruri. Să reținem de altfel faptul că statele membre oricum au posibilitatea de a introduce, de a extinde, de fapt, sistemul PNR pentru uh, zborurile interne, chiar dacă aceste aspecte nu sunt reglementate la nivel european. Considerentele legate de costuri uh, ne-au ghidat și ele în legătură cu acest aspect. Cât privește costurile, E clar că acest subiect uh, este unul important în discuție și nu în mod surprinzător și în Consiliu. E clar că aceste scheme costă și că avem discuții lungi și cu serviciile noastre financiare uh, pentru a vedea exact cum ar putea fi finanțate noile schimbări. S-ar putea ca uh, Uniunea Europeană să poată asista statele membre în uh, implementarea acestor scheme, însă costurile administrative după aceea ar trebui suportate de statele membre. Evident, aspectul costurilor este unul important în discuții. Printre alte motive, și acesta a fost unul uh, pentru care noi nu am dorit să includem uh, imediat uh, zborurile interne în această propunere. Putem să acceptăm multe dintre amendamentele pe care le-a propus raportorul. Văd că cel puțin 25 pot fi susținute. Sunt câteva amendamente unde am putea accepta problema pe fond, însă unde ar trebui să mai uh, reflectăm la formulare. De exemplu, atunci când vine vorba despre împărtășirea datelor între statele membre, transferul către statele terțe. Și aici uh, menționăm și anumite uh, aspecte legate de intimitate sau despre de protecția datelor care au fost menționate de domnul raportor. Toate aceste chestiuni au fost bine acoperite de amendamente și am dorit doar să sugerăm uh, să se mai reflecteze la formularea acestor amendamente. Însă mulțumim domnului raportor pentru faptul că a făcut un efort considerabil și foarte bun pentru a îmbunătăți uh, propunerea uh, comisiei. Mulțumim. Doamna președinte, mulțumim foarte mult. Domnule raportor, puteți să trageți niște concluzii? Dar se pare că am omis să dau cuvântul uh, președinției uh, uh, daneze. Aveți cuvântul, vă rog foarte pe scurt, pentru că mai avem doar șase minute pe care ni le mai acordă interpreții, pentru că au fost drăguți să ne dea 10 minute suplimentare. Mulțumesc, doamnă președinte, voi fi foarte succintă. Aș dori doar să spun că Consiliul a luat notă cu interes de existența acestui proiect de raport și, evident, avem nevoie de timp pentru a examina în detaliu aspectele acestui raport în următoarele săptămâni. Raportul oricum merge în uh, direcția uh, lucrărilor care actualmente se desfășoară în Consiliu. Salutăm faptul că raportorul a inclus uh, um, zborurile intracomunitare în sfera de aplicare analizată în raport, însă pot să spun că în acest domeniu problema nu a fost uh, finalizată în Consiliu, însă uh, unele uh, state susțin includerea acestor zboruri în manieră voluntară. Consiliul este de acord cu raportorul că această directivă este foarte importantă ca instrument de luptă împotriva terorismului și infracțiunilor grave. Și ar dori să spun că în contextul negocierilor care vizează directiva PNR, Um, avem uh, anumite uh, autorități competente din statele membre, nu doar cele menționate în proiectul de raport, ci și uh, altor state membre, care oferă dovezi în legătură cu folosirea datelor PNR în detectarea și investigarea unor cazuri concrete legate de terorism și de infracțiuni grave. Chiar dacă PNR nu este un uh, domeniu susținut constant de statele membre. E clar că multe state membre s-au gândit la folosirea uh, PNR ca instrument uh, valabil de lucru în activitatea lor. A dori, am dorit așadar să avem un cadru european comun pentru a asigura o uh, abordare corectă a acestor date câțiva eurodeputați s-a referit la uh, costuri. Domnul Kirkhope a menționat și el acest uh, aspect. Uh, E clar că subiectul este foarte important și pentru Consiliu, așa cum ne-am putea aștepta. Am avut discuții diverse la nivel uh, politic, uh, am avut uh, discuții la un consiliu informal din ianuarie în care am hotărât că toate acestea trebuie incluse într-un regulament viitor care se vizeze cadrul financiar. Vă mulțumesc. Doamna președinte, mulțumim foarte mult, domnul Kirchhoff. Mai am un minut la dispoziție și voi încerca să mă grăbesc așadar. Nu pot să răspund la toate aceste aspecte într-o manieră cuprinzătoare, însă pot să spun din nou că am luat notă cu atenție de tot ceea ce a spus toată lumea și e clar că vom putea continua uh, discuția la reuniunea raportorilor. Însă, pot să spun că această chestiune uh, a zburilor intracomunitare, a includerilor sau nu, este una foarte uh, uh, interesantă însă e clar că trebuie să includem uh, aceste uh, zboruri. Pentru că o introducere treptată a acestora, e bine, din experiență proprie, uh, nu știu dacă va funcționa. Trebuie să fim atenți și la necesitate. E clar că trebuie să ne întrebăm dacă toate aceste lucruri sunt necesare sau nu. Eu aș dori să vă pot dovedi că da, e necesar. Apoi, în ce privește amendamentul 8, uh, Uh, poate că aș putea discuta direct cu doamna Latford uh, în legătură cu uh, mascarea datelor după această discuție de astăzi. În ceea ce privește costurile, cred că vor fi acoperite chiar și companiile de tip low cost. Elementul costurilor este unul pe care încă mai trebuie să-l analizăm și aici ar trebui să-mi susțin cazul, să spun exact care vor fi costurile și cine va fi responsabil pentru ele. Până la urmă însă eu nu grăbesc lucrurile intenționat pentru că consider că e important să facem totul uh, bine. De aceea uh, sunt foarte, foarte deschis uh, la opiniile exprimate astăzi, dar și la alte propuneri sau sugestii care ar putea să îmi din partea colegilor și din partea raportorilor. Doamnă președinte, vă mulțumesc pentru această discuție introductivă și aștept viitoarele noastre reuniuni și dezbaterile noastre viitoare pe acest subiect. Mulțumesc și Consiliului și Comisiei. Doamnă președinte, mulțumim, domnule raportor. Uh, înțeleg reticențele dumneavoastră legate de uh, introducerea treptată. Chiar avem glume în legătură cu acest uh, subiect. Termenul de înaintare a amendamentelor este 13 martie. Puteți uh, confirma acest lucru? Cred că este 12 martie la prânz. Corect atunci. Aș dori să mulțumesc interpreților pentru faptul că au uh, mai rămas cu noi și declar ședința închisă.